Uh, please colleagues, sit down. Sorry for this uh, bit uh, delay for um... Dragi colegi, vă rog să vă așezați. Îmi cer scuze pentru această întârziere. Volete sedere? Possiamo dare inizio ai nostri lavori. Vă rog frumos să luați loc ca să ne putem începe lucrările cu voturile. Mai întâi, raportul domnului Zvoboda despre Croația. Începem. Amendamentul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu este clar. Mi se pare că a fost respins, dar haideți să verificăm. Vă rog să... Di voto e di votare. Aperta la votazione. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 26 împotrivă. S-a adoptat. Numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. 14. Amendamentul 14, vot electronic. S-a deschis votul. Aperta la votazione. Eh, manca un po' di gente, comunque è chiusa la votazione. S-a închis votul. Se respinge pentru că avem 27 pentru și tot atâtea voturi împotrivă. Vă rog. Cine dorește să ia cuvântul? Intervenție fără microfon, uh, dar deputatul și-a uitat cartela de vot. Doreați să votați pentru amendamentul 13, dacă am înțeles bine. Pentru, deci un vot în plus pentru amendamentul 13. Ah, deci atunci, pentru care? 12 sau 13? A, nu, votul pentru amendamentul, amendamentul 13 spre președintele. Deci mă scuzați, reiau. Suntem siguri că e vorba de amendamentul 13, întreabă președintele. Deci, cu votul colegului Weidel avem 28 la 27 și se adoptă. Proteste din sală. Corretto. 15. Voti favorevoli. Numărul 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, eu aș spune că a fost respins. Verificăm amendamentul numărul 16. S-a deschis votul. Aperta la votazione sul 16. S-a, des- deschis votul pentru amendamentul 16. 5 persoane che hanno inserito la... Sunt 5 persoane care și-au inserat cartela de vot, dar nu votează. Ciudat. Acum au rămas 4. Da, e ciudat, e ciudat. De ce patru persoane nu votează, deși au inserat cartela în consolă? 32 de voturi pentru, 27 împotrivă, 2 abțineri, deci se adoptă. Compromisul 1. Vot pe părți. Prima parte. Domnul Tano, a cerut cuvântul. Domnule președinte, am obținut acordul domnului Svoboda dintr-un punct de vedere lingvistic, pentru că atunci când am cerut, am citit pentru prima oară uh, amendamentul, uh, mi s-a părut că nu era o engleză foarte literară și uh, am înlocuit uh, cu cuvintele within the EU institution, uh, lupta împotriva corupției în cadrul instituțiilor europene. Domnul Poselt. Herr Präsident, wir haben... Domnule președinte, între grupurile politice am discutat în detaliu ieri aceste compromisuri și ieri în comisie am spus foarte clar că suntem în favoarea acestor compromisuri, cu excepția părții a doua de la 1 și de la 6. Și acum, după această discuție, la compromisul 1 a apărut în mod misterios și secret o nouă propoziție în prima parte și uh, colegul Fern susține că în instituțiile Uniunii Europene ar fi putut să existe corupție. Uh, aceasta este o învinovățire absolut îngrozitoare și cred că domnul Fern ar, putea, ar trebui fie să aducă dovezi în favoarea acestei acuzații, ori să voteze împotriva părții a doua și a treia. Pentru că atunci când uh, pui într-un text uh, chestiuni atât de grave, fără să fi fost negociate măcar uh, înainte, Uh, nu mi se pare normal. De aceea protestez împotriva acestei proceduri. Până acum am procedat foarte colegial, dar aici văd că este o problemă foarte gravă și de aceea fac apel la colegii din comisie să voteze împotriva părții a doua și a treia compromisului și să adoptăm doar prima parte. Foarte bine, domnul Zvoboda. Domnule președinte, această propoziție se referă la un amendament care este un amendament mai vechi, nu este o poziție nouă. Vreau să propun următorul uh, lucru. Haideți să votăm prima parte fără această propoziție, pentru că domnul Postel are dreptate, uh, nu era parte din acord, și apoi să votăm celelalte două părți. Foarte bine, așa cum este prevăzut în lista de vot. Avem trei părți. Deci votăm pentru prima parte. Cine este pentru? Domnul, domnul Tano întreabă dacă votăm cu amendamentul meu oral sau nu. Cine se abține? Deci se adoptă prima parte, spune președintele. A doua parte. Cine este pentru? Ari. Împotrivă. Bine, verificăm votul pentru partea a doua. Să deschizi votul. Aperta la votazione. Poi c'è anche una terza. Chiusa la votazione, ci sono 5 che non votano. S-a închis votul, deși în continuare 5 persoane de fapt nu votează. 33 de voturi pentru, 28 împotrivă. Trecem la partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Eu cred că a fost respinsă. Bine. Trecem la amendamentul numărul 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Nu e clar. Vă rog să verificăm cu votul electronic numărul 25, amendamentul numărul 25. S-a deschis votul. Avem 66 de cartele de vot, 62, eh, mă scuzați, de cartele de vot eh, Vedeți deci, rezultatul 33 pentru, 29 împotrivă. 20, amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Voti favorevoli. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Aș spune că a fost respins. Nu sunt sigur, dar mi se pare că a fost respins. Verificăm amendamentul 29. Vabbè, 4 non votano. Chiudiamo. 35 favorevoli, 20. 35 de voturi pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul numărul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Amendamentul 32, nu, nu mi este clar. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. 32. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 44 de voturi împotrivă și numai 19 pentru era respins. Amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Numărul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul numărul 6. Cine este pentru? Avem două părți. De prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abține. se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Nu e clar. Verificăm a doua parte a amendamentului de compromis numărul 6. Să deschizi votul. Chiusa la votazione. 30 contrari. S-a închis votul 36 de voturi pentru, 30 împotrivă. Se adoptă. Compromisul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 53. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Nu, nu e clar. A doua parte, votăm și verificăm a doua parte. Vot electronic, s-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Se respinge. 49 de voturi împotrivă, numai 15 pentru. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 14, amendamentul 56, 3 părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm prima parte a amendamentului 56. S-a deschis votul. Electronico. aperta la votazione. Settanta, 67, eh, chiudiamo. 67 de cartele inserate și numai 60 de votanți, 39 pentru, 28 împotrivă. Se adoptă. A doua parte a amendamentului 56. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, mi se pare că a fost adoptat. Nu? Bine, verificăm. A treia parte. S-a deschis votul pentru a treia parte a amendamentului 56. Chiudiamo la votazione, sempre 5 schede in più. Închidem uh, votul, chiar dacă în continuare sunt cinci cartele uh, introduse în consola de vot, dar persoanele nu votează. S-a adoptat. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 65. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cred că a fost respins. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins. Vreți să verificăm? Amendamentul 73. S-a deschis votul. Eh, Chiusa la votazione. 27 a 3. S-a închis votul, 38 de voturi pentru, 27 împotrivă, deci se adoptă. Vot, eh, amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 76. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum Votăm amendamentul numărul 83. Un un, există și un amendament oral? Nu, nu, nu. Nu. Deci 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la amendamentul numărul... Nu. 88. Deci vreți să verificăm amendamentul oral numărul 1. S-a deschis votul. Ci sono 70 schede inserite e hanno al momento votato... 67 de cartele introduse în consolele de vot și în continuare mai multe persoane, 9 persoane care nu votează deși au introdus cartela de vot. E, chiudi la votazione, Beh, sono sei che non votano. Da, dacă nu vor să voteze. 35 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. Trecem atunci la compromisul 12. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 92. Cine este pentru? Deci cine este pentru amendamentul 92? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. S-a deschis votul pentru amendamentul numărul 4. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 33 împotrivă, se respinge. Trecem la amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Nici aici nu este clar. Eu aș spune că a fost respins. Respins, sunteți de acord? Așa acum vreți să votați, ați votat. Închidem votul. Când ajungem la 60 de voturi exprimate, deci amendamentul 5, dacă vreți să votați electronic, închidem votul când am ajuns la 60 de vot voturi exprimate. Chiudiamo, sempre con eh, debito. 49 a 15 respinto. Voti favorevoli. 49 de voturi împotrivă, 15 pentru, a fost respins. Amendamentul 6, cel este pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final, vot electronic, asupra întregului raport, s-a deschis votul. L'altra non è d'accordo, però tutti gli altri gruppi sono d'accordo di procedere in questo modo. Mm-hmm. Va da, bene. Sì, sì, chiudi. Va bene, 62 favorevoli, 2 contrari, 3... 62 de voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări domnului raportor. Dunque, allora, Allora, qualche, qualche indicazione sull'ordine di voto del successivo. Câteva explicații pentru următoarele voturi. Trebuie să votăm proiectul de recomandare relativ la acordul cu Turkmenistan și apoi vom vota propunerea de rezoluție. Și la sfârșitul votului asupra rezoluției, vom supune la vot propunerea doamnei Hautala de a cere uh, plenului să amâne votul asupra încheierea acestui acord până când se va întoarce delegația uh, Parlamentului European care va merge în Turkmenistan în luna mai. Și vreau să vă subliniez că ultimul cuvânt îl va avea conferința președinților dacă sau nu se înscrie acest acord, votul asupra acestui acord la, pe ordinea de zi a următorului plen. Deci acum trecem la votul asupra uh, proiectului de recomandare. Nu avem decât patru amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș spune că au fost respinse. Votăm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 constat că există 69 de persoane care și-au introdus cartela de vot și numai 61 care și-au exprimat deja votul. Ce votăm acum, domnule președinte? Întreabă domnul Atkinson. Atkins, pardon. Votăm proiectul de recomandare al doamnei raportor Nicolai. Proiectul de recomandare asupra încheierii acordului. Deci este votul final asupra proiectului de recomandare. În continuare, lipsesc 8 voturi. Da, închidem, închidem votul. 51 a 9 con... 51 de voturi pentru, 9 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări doamnei raportor, deci se adoptă și acum votăm asupra propunerii de rezoluție. Începem cu amendamentul numărul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 27. Nu, 24 se corectează președintele. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 27. Vreți să verificăm amendamentul 24? Foarte bine, s-a deschis votul. S-a deschis votul pentru amendamentul numărul 24. Chiusa la votazione sul 24. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 32 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 32. Cine este pentru? Împreună cu 34. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu votăm 35 și 36. 35 este acoperit de amendamentul Alte ci în amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se respinge. 41 acum. Nu, mă scuzați, 36 se corectează președintele. 37. 37. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38. Nu. 38 și 39 sunt identice, deci le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 41 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 și 46 sunt identice, le votăm împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 și 48 uh, uh, nu le votăm. 49. Cine este pentru acum? Împotrivă? Nu, nu e clar. Îmi pare rău. Acum verificăm amendamentul 49. S-a deschis votul. Bine, mancano solo due voti. Chiudiamo la mai lipsesc două voturi. S-a închis votul acum. 36 de voturi pentru, 26 împotrivă, 6 abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă abține, se respinge. 59. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 61. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 60. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 70. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 83. Cine este pentru? Împotrivă. Nu, nu e clar. Verificăm electronic amendamentul 83. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 28 împotrivă. Se adoptă. 85. Cine este pentru? Împotrivă. Nu, nu, nici aici nu este clară situația. Dacă nu ridicați mâinile, s-a deschis votul asupra amendamentului 85. Ce farbi pierdere timp. Îmi pare rău că vă fac să pierdeți timp, dar dacă nu ridicați bine mâna, eu nu pot să văd cum votați. 70 de cartele de data aceasta și numai 67 de voturi exprimate. 40 de voturi pentru, 27 împotrivă. Deci se vede clar că nu ridicați mâna. Se adoptă.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 Amendamentele 130-131, care sunt identice, le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Nu, nu e clar. Verificăm. Deci, pentru amendamentele 131 și 130 s-a deschis votul. sempre tre colleghi che non votano. În continuare trei colegi care nu votează, acum doi colegi. S-a închis votul. 27 împotrivă, 40 pentru, o majoritate ca la alegerile bulgare, majoritate covârșitoare pentru. 132. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 133. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Aș spune că a fost respins, nu? Verificăm. 133. S-a deschis votul. Din nou trei colegi care nu votează. S-a închis votul. 39 pentru, 28 împotrivă. Se adoptă. 134. Cine este pentru? Împotrivă. Abținerea spune că este aceeași majoritate ca și înainte, se adoptă. 135. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A fost respins, cred eu. 136. Vreți să verificăm? Nu. 136. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 137. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 138. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 144. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 145. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 146. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 150. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 151. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 152. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 și 154 sunt identice, precum și 155 le votăm împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse. 156, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157, cine este, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 158. Cine, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 159. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș spune că a fost respins, dar nu sunt sigur. Verificăm. 159. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 39 la 28 se adoptă. 160. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A, a. 160. Vreți să verificăm? S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 39 la 28. Ați votat la fel, deși uh, ați ridicat mâinile pe dos. Se adoptă. 161. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 162. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 1, 2 și 3 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 5 și 6 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că a fost adoptat. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem acum la amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul numărul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Numărul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 21. Cine este pentru? Împotrivă. abține Se respinge. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament oral din partea doamnei Hautala și din partea doamnei Kel Nielsen, 35, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți deci să verificăm? S-a deschis votul asupra amendamentului 35. Ecco. Ah, adesso una ha votato, solo due in meno delle schede. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 50 spun nu și 17 da. Da. S-a închis votul, totuși, doamna la puteți să vă exprimați. Domnule președinte, vreau doar să mă asigur că eurodeputații cunosc ultima versiune a acestui amendament oral, pentru că a fost fă, de, făcut mai precisă, formularea a devenit mai precisă în urma intervenției domnului Brock. Nu știu dacă colegii știu ultima versiune. Nu știu ce ar trebui să fac. Ar, îmi permiteți să citesc? Deci, după cum urmează. Therefore, to postpone the consent procedure on the Partnership and Cooperation Agreement in the plenary to after the visit of the AFET delegation to Turkmenistan scheduled for May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 cel mai târziu la plenara din iunie. Bine, și... Bine, bine. Deci s-a făcut această adăugare până cel mai târziu în plenara din luna iunie. Deci aceasta este versiunea finală a amendamentului oral. Doamna Nicolae. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, așa cum a citit doamna uh, Hautala, așa se află și în listele de vot ale grupurilor politice. Deci vă rog să lați act că votul a fost exprimat în cunoștință de cauză. Bine, allora possiamo passare al voto. Președintele, atunci putem să trecem la votul final asupra întregului raport. S-a deschis votul. Stiamo votando il voto finale? Votăm votul final, domnule Atkins. Despre acest lucru vreți să vorbiți. Bun, atunci acum închidem mai întâi votul. Being... Domnule președinte, îmi cer scuze, dar uh, după ce am auzit uh, versiunea citită, ne-am uh, schimbat opinia și am dorit să votăm din nou, pentru că nu am votat în cunoștință de cauză. Ma, no, voto finale. Eh, abbiamo chiarito che il testo che... Președintele s-a clarificat faptul că textul care era pe lista de vot, așa cum uh, l-a precizat și doamna Hautula, Hautala, deci unde se prevedea o limită în timp, deci până în plenara din iunie, deci a fost adusă la cunoștința votanților, deci practic nu s-a modificat nimic. Ați votat în cunoștință de cauză. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Domnul Brock. Was uns vorlag, beinhaltete nicht die dar ceea ce avem noi în față nu include acest termen. Eu nu m-am pronunțat pentru amendamentul Hautala așa cum a fost scris, pentru că ar fi putut să se prelungească până la calendele grecești. Dar cu introducerea acestui termen, avem uh, clar uh, uh, această situație în care delegația noastră să aibă și un impact asupra textului, faptul că mergem în această țară, să aibă și un efect. Nu cred că uh, are rost să facem delegații care să nu aibă niciun fel de urmări. Pentru că dorim să votăm pentru acest raport, avem nevoie de un acord constructiv și pozitiv și cred că este un compromis bun să introducem acest termen. Atunci, Propunerea dumneavoastră, domnule Broc, este să votăm din nou amendamentul oral cu această precizare până în plenarea din luna iunie pe care a făcut acum doamna Hautala? Da, spune domnul Broc. Vă rog. Bine, dacă toată lumea este de acord cu această precizare, această adăugire făcută de doamna Hautala, haideți să votăm din nou amendamentul numărul 35, astfel modificat cu această adăugare a unei limite temporale până în plenarea din luna iunie. S-a deschis votul din nou la amendamentul 35. Ci sono ancora parecchi colleghi che non hanno votato. Mai sunt colegi care încă nu au votat spune domnul președinte, deși și-au introdus cartela în consolă. Se un vot în più dei liberali. La liberal un vot în plus. Lo esclude nel Consiglio. Chiudiamo la votazione. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 32 împotrivă. Se adoptă. Acum votăm textul astfel modificat, votul final s-a deschis votul. Mancano ancora dei colleghi, ma vedo che... În continuare, colegi care nu uh, votează. 59 de voturi pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări, doamnei raportor. Se adoptă. Trecem la ultimul vot. Raportul doamnei Kinga Gol și a doamnei Barbara Lockbiller. Vot unic asupra textului. Cine este pentru?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 Sono no, nove persone che non votano comunque. Nove persone che non si esprimono votul, dar închidem. Votul 56 de voturi pentru 1 împotrivă U, o abținere, felicitări raportoarelor. Activi de prendere le schede. Nu uitați să vă reluați cartelele de vot, să, vă, să le recuperați și s-a terminat votul.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 Bine, colegi, per favore. Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Nu ne mai rămâne mult timp la dispoziție pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi, care sunt destul de numeroase. Cine vrea să iasă din sală, să se grăbească, să o facă, pentru că nu mai vrem să uh, avem întârzieri. Vă rog frumos! Mulțumesc. Uh, a nume eh, de tutti il benvenuto. În numele tuturor, urăm bun venit domnului ministru Martoni, ministru pentru afaceri externe al Ungariei și care are acum o misiune foarte interesantă pentru că Ungaria a făcut niște pași istorici intrând în același timp în NATO și uh, în Uniunea Europeană, chiar și atunci când domnul Martoni a fost pentru prima oară, atunci, mă scuzați, când domnul Martoni a fost pentru prima oară ministru de afaceri externe al Ungariei. Acum, dumnealui asigură președinția prin rotație și are sarcina de a coordona poziția Uniunii în cadrul politicii de vecinătate. Iată de ce suntem cu toții curioși să știm care sunt perspectivele pentru finalizarea negocierilor de aderare ale Croației, cu atât mai mult cu cât tocmai am adoptat o rezoluție pe acest subiect și i-am fi recunoscător dacă își va împărtăși cu noi uh, impresiile despre atmosfera care domnește la Consiliu pe tema politicii de extindere și asupra evenimentelor recente din Albania. Domnul Atkins a cerut cuvântul. Domnule președinte, ar putea colegii să facă liniște în sală ca să putem asculta pe domnul ministru? Da, da, aveți dreptate, deja am cerut acest lucru și totuși acum e un, o atmosferă mai senină, dar poate că scurta mea introducere nu a fost la fel de interesantă cum va fi mai mult ca sigur intervenția domnului ministru și atunci toată lumea uh, îl va asculta cu atenție. Domnul poți să-l dorați să luați cuvântul? Nu, după. Deci dau cuvântul domnului ministru. Or, uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi deputați! Doresc să încep prin uh, a vă felicita pentru decizia pe care tocmai ați luat-o. Acest lucru îmi va facilita foarte mult munca și anume, se pare că, din acest punct de vedere, există un perfect acord între decizia dumneavoastră și poziția noastră. Sigur, mă gândesc la aderarea Croației și la această prioritate care a fost deja menționată în repetate rânduri, și anume finalizarea negocierilor de aderare a Croației până la sfârșitul președinției maghiare. Acum semnarea este cu totul altceva. Am fi foarte bucuroși dacă am putea transmite responsabilitatea organizării ceremoniei de semnare colegilor noștri din Polonia. Sperând că semnarea tratatului de aderare ar putea avea loc înainte de sfârșitul anului. Vă mulțumesc pentru aprobarea acestei rezoluții. Cred că este o bună bază de plecare care să ne permită să ne continuăm cooperarea deosebit de strânsă în acest domeniu între Parlament și Consiliu. S-a spus în repetate rânduri că președinția maghiară dorește să fie o președinție amicală, dacă pot spune așa, față de Parlamentul European și vom face tot ce este posibil în acest sens, mai ales în domeniul extinderii și în domeniul tuturor aspectelor adiacente. Îndrăznim chiar să sperăm că nu numai președinția maghiară își va dovedi prietenia față de Parlamentul European, dar și Parlamentul European va avea o atitudine similară față de președinția maghiară. Trebuie să vă spun că și președinția maghiară și Parlamentul European sunt în mod clar în favoarea continuării procesului de extindere, lucru care a fost deja dovedit de rezoluția adoptată de dumneavoastră. Și nu este nimic nou pentru Parlamentul European, având în vedere că uh, deja de mulți ani știm că această instituție a acordat o atenție deosebită problemelor legate de extindere. Pentru Parlamentul European a fost întotdeauna clar că una din valorile esențiale pentru integrare este deschiderea Așa au gândit și părinții fondatori ai Uniunii Europene și așa arată și documentele care au instituit Uniunea Europeană. Și încetul cu încetul acest uh, vis al părinților fondatori începe să devină o realitate. Procesul nu este încă încheiat. Uneori se spune că e vorba de o unfinished business. Dar Chiar dacă există divergențe pe detalii, cred că pe fond suntem cu toții de acord că integrarea europeană, de altfel acest lucru este uh, prevăzut și în tratate, ei bine, integrarea europeană trebuie să fie valabilă pentru toate statele din Europa, sigur, cu condiția ca acestea să îndeplinească criteriile stabilite. Și aș mai dori să spun câteva cuvinte legate de cei doi uh, membri ai trioului care ne-au precedat și care au depus eforturi uh, susținute, încurunate de succes. Mă refer la președinția belgiană și la președinția spaniolă. Iar noi, în calitate de ultimi membri ai acestui trio, trebuie să continuăm ceea ce a fost lansat. Și dacă îmi permiteți să revin la subiectul aderării Croației, Negocierile din 22 decembrie au fost extrem de fructuoase. Președinția belgeană a reușit să închidă trei capitole împreună cu Croația, ceea ce transmite un mesaj clar în favoarea aderării acestei țări, momentul aderării fiind extrem de apropiat. Procesul trebuie să fie previzibil, credibil și în același timp condițiile fixate trebuie să fie respectate din toate punctele de vedere. Concluziile Consiliului din decembrie au întărit aceste obiective, iar sarcina președinției acum este destul de simplă. Ne rămâne decât să urmăm linia care a fost deja anunțată prin concluziile Consiliului din luna decembrie și mă gândesc că și, și consider că formularea acestor concluzii a arătat foarte clar că aderarea și deci încheierea negocierilor au devenit extrem de vizibile. În ceea ce privește situația în care s-a regăsit țara mea când era de partea cealaltă a negocierilor, trebuie să vă spun că trebuie să ne punem întrebarea dacă Ceea ce contează este aprofundarea sau continuarea extinderii, procesului de extindere. Ei bine, în cazul nostru, am considerat că cele două nu sunt contradictorii, din potrivă. Este vorba despre două tendințe care sunt complementare și dacă privim această problemă din punct de vedere istoric, vom vedea că în istoria construcției europene fiecare proces de extindere a fost urmat, a fost însoțit de un proces de aprofundare. Acest lucru este valabil și în prezent, pentru că s-a Uh, s-a lucrat la tratatul uh, constituțional, s-a ajuns apoi la tratatul de la Lisabona, iar integrarea europeană se regăsește într-o situație în care trebuie făcuți niște pași care nu sunt legați numai de procesul de extindere, ci sunt legați și de necesitatea unui salt calitativ. De aceea considerăm că extinderea nu este o politică izolată, o politică externă, nu e vorba numai despre dorința țărilor candidate de a deveni membre ale Uniunii Europene, iar noi trebuie să verificăm pur și simplu dacă ele uh, îndeplinesc condițiile necesare. Nu este numai, vorba numai de atât. Da, asta face parte din joc, dar um, extinderea este în interesul Uniunii Europene. Vorbim întotdeauna uh, despre economie, despre creștere economică, despre crearea de locuri de muncă, despre o uh, Uh, dezvoltare durabilă, despre securitate energetică și atunci putem vedea că toate aceste aspecte sunt legate între ele și sunt legate de procesul de extindere. În același timp, extinderea ne ajută așadar să ne atingem obiectivele. Poziția noastră favorabilă față de extindere este confirmată și de decizia pe care am luat-o de a invita țările candidate la reuniunile informale ale Consiliului sau cel puțin la anumite etape ale acestor reuniuni. Și cred că acest lucru este în beneficiul tuturor pentru că putem să transmitem țărilor candidate mesajul că le considerăm în calitate de viitori uh, membri și pe de altă parte, pe ordinea de zi se regăsesc multe subiecte față de care este important să le cunoaștem poziția. Din punct de vedere al procesului de extindere, aderarea Croației este extrem de importantă și nu o să uh, uh, dau foarte multe detalii, dar este un subiect care revine continuu. Rezoluția pe care ați adoptat-o dumneavoastră arată că nu este vorba numai despre Croația, ci despre un mesaj politic care este important și pentru celelalte țări candidate sau pentru celelalte țări care ar dori să aibă statutul de candidate. Este un mesaj și un semnal pe care îl adresăm și acestora. Știm că procesul de aderare presupune multe dificultăți, multe provocări, de aceea credem că este important ca mesajul să fie același pentru toți. Trenul uh, este în mișcare, nu știm cu ce viteză merge el, însă și, și, și nu putem spune cine se va urca în acest tren și în ce moment, însă ceea ce știm este că toată lumea are posibilitatea de a se urca în acest tren și că trenul merge cu o viteză constantă, pentru că este în interesul tuturor. Cred că aderarea Croației mai are și un alt element extrem de important, dincolo de acest mesaj de deschidere transmis celor altor țări candidate. Este important în egală măsură că aderarea, faptul că aderarea Croației va facilita cooperarea regională în Balcanii de Vest. Știm cât de importantă este cooperarea în această regiune și perspectiva Uniunii Europene în acest sens este deosebit de importantă. Dacă reușim să dovedim că aceasta este realitatea și că avem șanse de succes, atunci acest aspect va acționa ca o forță care va reuși să promoveze interesele europene dincolo de Croația. Referindu-ne la celelalte țări candidate, Știm foarte bine că există multe dezbateri legate de aderarea Turciei, legate de șansele de aderare ale acestei țări și de situația negocierilor din acest domeniu. Aici sunt chestiuni de strategie globală. Se spune deseori că integrarea europeană presupune o analiză atentă a relațiilor cu anumiți actori importanți. Și aici trebuie să luăm în calcul, bineînțeles, Turcia. Nu este un secret pentru nimeni, noi suntem, uh, ne numărăm printre cei care consideră că își are locul său în Uniunea Europeană și că Uniunea Europeană va putea avea un rol mai important și mai structurat în politica mondială dacă această aderare va avea loc. Însă suntem cu toții conștienți care sunt și dificultățile legate de acest uh, subiect. În acest moment trebuie să ne ocupăm mai puțin de elementele de strategie globală și mai degrabă să ne concentrăm pe ceea ce putem face concret în aceste șase sau mai degrabă cinci luni care urmează și ne dorim să progresăm în în ceea ce privește negocierile, știm că aici sunt niște probleme de politică foarte importante, niște probleme delicate și credem că și că, tre- că trebuie să facem progrese și, cea, și în ceea ce privește deschiderea de noi capitole. Vom face tot ce este posibil pentru a deschide un sau mai multe capitole în următoarele luni. Știm că acest lucru nu va depinde numai de noi, uh, Dar tot ce pot să vă spun este că acesta este obiectivul nostru. Cu Islanda lucrurile sunt diferite, pentru că este vorba despre o țară care face parte din procesele de cooperare economică europeană, face parte din Schengen și atunci întrebarea este unde stă dificultatea pentru Islanda? Ei bine, există dificultăți legate de procesul de screening. Acesta continuă, Consiliul așteaptă rezultatele acestor analize și de îndată ce le vom primi, vom decide care este data primelor negocieri. Foarte probabil acest lucru se va înregistra undeva la sfârșitul președinției maghiare în luna iunie. și apoi vom putea discuta despre acele aspecte considerate mai dificile, dar oricum ele vor fi rezolvate de către părțile implicate. Domnule președinte, nu doresc să intru în detalii pentru celelalte țări din regiune. Știm cu toții care sunt problemele, știm care sunt uh, elementele care uh, acționează ca o barieră pentru progres. Pentru Macedonia, aici putem spune că încurajăm părțile să-și rezolve problemele și de îndată ce se va ajunge la o soluție, nu va mai exista niciun obstacol pentru ca negocierile să fie lansate. Urăm bun venit și Muntenegrului, în conformitate cu cea mai recentă decizie a Consiliului. Aici e vorba de șapte criterii pe care această țară candidată va trebui să le mm, îndeplinească și în acel moment vom putea demara negocierile. Sigur că în această regiune există dificultăți, există riscuri, există îngrijorări. Toate acestea au fost uh, foarte clar dovedite de evenimentele care au avut loc recent în Albania. Domnul președinte a vorbit despre asta și aceste aspecte vizează direct lucrările comisiei dumneavoastră. Însă aceste probleme nu au neapărat o legătură directă cu aderarea și totuși, totul fiind legat, practic, ar trebui să le tratăm cu toată atenția. Președinția nu are sarcina de a lua o poziție într-o dezbatere politică. Noi nu putem decât să încurajăm părțile implicate să continue discuțiile și să ajungă la un modus vivendi, la o soluție de coabitare care să le permită să avanseze în direcția integrării europene. Serviciul European de Acțiune Externă face tot ce este posibil în acest domeniu. Astăzi au loc întâlniri importante și încercăm să convingem părțile implicate să coopereze, subliniind că înainte de toate aceasta este datoria lor. În calitatea noastră de facilitator nu putem rezolva problema în locul lor. Și aș dori să repet că ne bazăm pe sprijinul Parlamentului European, care știm că este în favoarea extinderii, iar noi, la rândul nostru, vom face tot ce este posibil pentru a avansa cu această procedură. Uneori când ne formulăm obiectivele, spunem că am dori ca pentru fiecare candidat să se facă un pas înainte, pentru fiecare țară candidată să se facă un pas înainte. Sigur că acești pași pot fi diferiți. Pentru Serbia, acest pas ar putea fi ca partea sârbă să ne transmită chestionarul completat și astfel Comisia Europeană să poată să înceapă să își formuleze avizul. Nu voi trece în revistă toate celelalte țări, însă am dori să putem face un pas înainte cu fiecare dintre țările candidate și astfel am putea dovedi că suntem deschiși, că suntem credibili că condițiile trebuie neapărat îndeplinite, dar că în momentul în care acestea sunt îndeplinite, țara poate adera. Considerăm că procesul de aderare nu este un proces care s-a închis, ci din potrivă vizează întreaga Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Ministru. Vă mulțumim, domnule ministru. Trebuie să vă reamintesc de faptul că la orele 17 trebuie să încheiem pentru că domnul ministru a, a primit o altă invitație și noi, la rândul nostru, Trebuie să-l primim pe domnul comisar Fiule, care nu-și poate permite să rămână mai mult decât este prevăzut. Un număr mare de colegi au cerut să ia cuvântul și trebuie să mă deplinească această parte a misiunii mele mai neplăcută și să vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut. Începem cu domnul Sala Franca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Ați spus că vreți să fiți un prieten al Parlamentului European și, în mod normal, un prieten este cineva care știe, îți cunoaște foarte bine punctele slabe și defectele, dar totuși te place. Așadar, Sper ca relația noastră de prietenie să fie una autentică. Noi dorim să vă susținem în toate aceste obiective, în îndeplinirea acestor obiective pe care le-ați menționat. Am o întrebare legată de Croația. Nu credeți că există deja o oarecare oboseală când vine vorba despre aderare, mai ales dată fiind criza economică prin care trece Uniunea Europeană? Ne focalizăm acum foarte mult asupra propriilor probleme. avem probleme cu tratatul de la Lisabona. Știu că dumneavoastră puneți accentul aici pe extindere, dar dat fiind faptul că negociem un compromis privind uh, casul Tuniziei, vom discuta cu doamna înalt reprezentant. Ați fi de acord să ființați un grup operativ care să evalueze nevoile pe care le avem privind procesul de tranziție din Tunisia? Mulțumesc, domnule Sala Franca. Mulțumesc pentru conciziunea care este obișnuită pentru dumneavoastră. Domnul Severin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Martoni, sunt aici. Noi ne cunoaștem de mult timp. Întotdeauna uh, am avut o mare simpatie și uh, respect pentru dumneavoastră, dar numai astăzi am aflat uh, că dumneavoastră, de fapt, sunteți uh, născut la Cluj. Deci, pentru mine, ca șovin român, aceasta este o confirmare a faptului că ungurii noștri sunt cei mai buni. Acum, trecând la lucruri serioase, salut faptul că în discursul dumneavoastră de azi puneți accentul asupra extinderii și sper că președinția maghiară va reuși să ne scape de această prejudecată, și anume că uh, extinderea este o povară pentru Uniune, că trage Uniunea înapoi, că anumite țări uh, au fost acceptate înainte să fie pregătite și așa mai departe. Sper că veți reuși să faceți acest lucru în numele președinției. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că avem, într-adevăr, provocări majore în față în ceea ce privește pe doi dintre partenerii noștri strategici, Statele Unite ale Americii și Rusia. Aș dori, dacă se poate, în răspunsurile dumneavoastră, să explicați puțin cum dorește președinția maghiară să abordeze negocierile între noi și Rusia, pentru că azi am purtat discuții cu reprezentanții ruși pentru un acord cu Rusia care este foarte important pentru noi. Mulțumesc! Onorevole. Mulțumesc, domnule Severin. Are cuvântul domnul Cacin, care este raportor pentru Serbia. Tot un minut, vă rog frumos. Vă mulțumesc, domnule președinte. I would like to... Bună ziua, domnule ministru. Aici sunt. Aș dori să vă urez bun venit în numele liberalilor și vă doresc mult succes în președinție. Însă, după cum știți, dumneavoastră aveți prioritățile dumneavoastră și programele dumneavoastră, însă viața merge înainte cu propria sa dinamică. Evenimentele din Tirana au surprins pe toată lumea și este un moment al adevărului în care trebuie să ne manifestăm uh, capabilitățile operative. Înțeleg că și pentru președinție aceasta a fost o surpriză, dar cred că este locul bun și momentul cel bun pentru a aborda, pentru a discuta această chestiune delicată. Noi am făcut foarte multe eforturi pentru a convinge ambele părți, primul ministru și pe uh, liderul uh, opoziției, pe primarul uh, Tiranei, să aibă o poziție mai sinceră și mai matură, să discute ca adulți Însă, din păcate, situația este așa cum este și aș dori să știu care este perspectiva dumneavoastră asupra evenimentelor recente și uh, dacă aveți o previziune pentru mâine sau pentru viitor. Mulțumesc, domnule Cacin. Doamna Brandner, un minut. Mulțumesc. Am două întrebări rapide cu privire la ceea ce a spus despre Albania. Dacă ați putea să dați mai multe detalii despre ce planificați să faceți Știm cu toții că cele două forțe trebuie să coexiste și deja acest lucru se încearcă de multe vreme. OSCE a dat uh, semnale pozitive privind alegerile și așa mai departe. Poate ați putea să intrați puțin mai mult în detalii cu privire la ce intenționați să faceți. Și a doua întrebare, pe care o pun și întrebarea, pe care o pun și numele colegii mele Ulrike Lunacev, se referă la Kosovo. Intenționați să deschideți un, via, un dialog privind vizele cu Kosovo? Grazie, onorevole Brandner. Mulțumesc, doamne Brandner. Are acum cuvântul campionul conservatorilor, domnul Atkins. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare rapidă. Eu tocmai m-am reîntors din uh, zone dificile din Orientul apropiat și cred că în cele șase luni pe care le aveți la dispoziție, domnule ministru, ar fi uh, Uh, foarte bine dacă ați încercat să vedeți modul în care sunt cheltuite fondurile uh, quartetului pentru uh, hotelurile din uh, Ierusalim. Noi suntem plătitori și nu jucători când e vorba de Orientul Mijlociu și cu oricine vorbiți veți afla că toată lumea este de acord uh, că acest quartet este o pierdere de bani, că nu a, a, rez, a realizat foarte puțin până acum și ca și președinte al Consiliului, eu n-aș dori ca banii noștri, banii contribuabililor noștri să fie cheltuiți fără să se ajungă la niciun fel de rezultate. Și în orice caz nu pentru domnul Blair. Mulțumesc. Domnule Atkins, are acum cuvântul domnul Huntis, relator pentru Albania. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή ο χρόνος είναι σύντομος, δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Mulțumesc, domnule președinte. Avem timp scurt la dispoziție și de aceea nu vreau să uh, intru foarte mult în detalii. Vreau doar să mă refer și eu la Albania. Cred că trebuie să ne exprimăm regretul cu privire la faptul că oameni au murit acolo sau au fost uh, răniți în timpul demonstrațiilor din Albania. Ar trebui să cerem justiție pentru cele întâmplate și, de asemenea, sigur că trebuie să aibă loc o, o anchetă și cei vinovați să fie aduși în fața justiției. De vreau să vă atrag atenția, dragi colegi și dragi colegi, că aceste evenimente nici nu au fost atât de bruște și de surprinzătoare pentru că situația politică uh, conflictuală uh, se înrăutățea deja de un an și jumătate și factorul declanșator a fost corupția și mita. Și, de fapt, rezoluția Parlamentului uh, a recunoscut faptul că aceste probleme cresc atât de mult încât nu se vede niciun fel de ieșire din această situație. Ce putem să facem, domnule ministru? Ce veți face? Nu putem să rămânem cu mâinile în sân în fața acestei situații. Uh, E nevoie, cred, de o uh, reuniune extraordinară a Parlamentului în care să discutăm acest lucru, dar credeți că aveți impresia că Uniunea Europeană uh, trebuie ce anume trebuie ea să facă? Ar trebui să ajutăm, de fapt, nu să intervenim în această țară, ci doar să ajutăm forțele politice de acolo să rezolve problemele. Mulțumesc, domnule Huntis. Are acum cuvântul domnul Cucan, care este președintele delegației pentru relațiile cu țările din sud-estul Europei. Și dumneavoastră aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru Martoni, vă urez bun venit, vă felicit pentru prioritățile pe care le-ați fixat pentru președinția maghiară. Cred că sunt bune. Mai ales apreciez strategia de uh, extindere care a fost inclusă ca și prioritate. Timpul, într-adevăr, este scurt. Să vorbim așa despre Albania. Situația este foarte gravă, ne îngrijorează și nu sunt niciun fel de semne cum că această situație uh, se va îmbunătăți ajucând, aj, ajungând uh, uh, să se rezolve. Deci nu se vede luminița de la capătul tunelului și cred că acum ar trebui ca toate instituțiile europene să transmită un mesaj comun, ferm, care să meargă la adrese diferite, dar să fie un mesaj unic și care să ceară liderilor politici din Albania să se comporte așa cum le cere statutul de, cali- de uh, membru al NATO și de candidat uh, la Uniunea Europeană. Pentru că dacă transmitem mesaje diferite, prin canale diferite, nu vom reuși să uh, îi ajutăm, ci vom contribui la escaladarea situației trebuie să transmitem un mesaj unic, puternic și dumneavoastră aveți rolul cheie de jucat aici. Mulțumesc, domnule Cucan, are acum cuvântul domnul Muniz, un minut. Doamna Muniz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Titlul spune prioritățile președinției maghiare în ceea ce privește extinderea și sper că veți reveni uh, alături de noi pentru a ne uh, povesti, pentru a discuta cu dumneavoastră și despre alte priorități care nu sunt, uh, care nu țin de um, extindere, dar care sunt incluse în târioul președinției. De exemplu, trebuie să monitorizăm situația în urma concluziilor de la Madrid din mai 2010 privind uh, uh, țările Eurolat, țările din uh, America Centrală, uh, relațiile cu Mercosur și acestea, și aceste chestiuni trebuie discutate și sper că veți veni altă dată în fața noastră pentru a discuta și despre alte priorități ale trioului președinției. Mulțumesc, doamnă Munit, care a respectat timpul acordat. Domnul Schulz, un minut. Mulțumesc, domnule ministru Martoni. Într-adevăr, ați atras atenția pe bună dreptate cu privire la îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga de către statele candidate. Dar care este situația în ceea ce privește îndeplinirea acestor criterii de către statele membre. Pentru că eu cred că în uh, Ungaria, cu această nouă lege privind mass media, uh, eu cred că această lege este un contraexemplu despre cum trebuie îndeplinite criteriile de la uh, Copenhaga. Astăzi uh, am uh, auzit un mesaj al uh, ambasadorului ambasadorul Rusiei la Bruxelles, care ne-a spus, ne-a vorbit tocmai despre situația aceasta, uh, spunând că nu trebuie să-i criticăm pe ei când Ungaria astfel, are o astfel de lege. Să nu ne mai gândim atunci să criticăm Belarusul sau alte țări. Cum doriți să abordați această situație? Mulțumesc, domnule Schulz. Are acum cuvântul domnul Schöpfling. Un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule ministru, Aș dori să vă urez bun venit în Comisia pentru Afaceri Externe. Ați menționat Turcia. Turcia este din ce în ce mai mult pe drumul de a căpăta o putere din ce în ce mai mare, o poziție de putere în regiunea sa. Și cred că joacă un rol din ce în ce mai important și atunci când vorbim despre Iran, despre Caucazul de Sud, despre Orientul Mijlociu. Care este părerea dumneavoastră Uh, despre acest rol pe care Turcia îl joacă sau îl poate juca în regiune. Mulțumesc. Acum are domnul, cuvântul domnul Arlachi. Un minut. Ție, prezident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Apreciez poziția dumneavoastră pe tema Turciei și cred că președinția maghiară merge în direcția cea bună pentru că vrea să întărească această politică de extindere și vrea să se apropie de acest mare vecin al nostru. Dar iată întrebarea mea. La ce vă gândiți pentru a putea transforma bunăvoința dumneavoastră față de Turcia în acțiuni concrete? Și apoi despre Albania. Este o țară care și-a exprimat dorința de a adera la Uniunea Europeană, dar tocmai am văzut uh, cum poliția albaneză a tras în manifestanți și i-a și ucis. Și imediat după aceea am auzit că s-au făcut tot felul de acte extrajudiciare în Albania și atunci vreau să vă întreb ce aveți de gând să faceți pentru a întări uh, sistemul uh, judiciar din Albania astfel încât această țară să se apropie cât mai mult de standardele europene. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Arlachi. Acum, doamna Logbilă. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru de externe, întrebarea mea se referă la relația Uniunii Europene cu China. Cu toate că acesta nu este un subiect care ține de extindere, pentru că acum câteva zile, înalta reprezentantă a spus în mass media că se discută și că dânsa ar susține ca embargoul privind armele uh, asupra Chinei să fie ridicat. Parlamentul, în repetate rânduri, a, s-a pronunțat spunând că acest lucru trebuie să aibă loc doar atunci când se clarifică situația în China, mai ales în ceea ce privește uh, victimele masacrului de la Tiananmen. Uh, vreau să știu care este poziția dumneavoastră, dacă vor exista astfel de discuții în uh, anul acesta. Mulțumesc, doamna Lockpiller. Are acum cuvântul domnul Preda, un minut. Mulțumesc domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută. Am uh, constatat cu bucurie că în documentul care detaliază prioritățile președinției maghiare ați menționat și deschiderea primelor uh, capitole de negociere cu Islanda. Um, aș vrea să vă întreb care uh, considerați că ar trebui să fie primele capitole deschise. Uh, vă întreb asta și știind cât de delicată este problema opiniei publice în Islanda. Ar trebui altfel spus, început cu capitolele cele mai simple sau cu capitolele cele mai complicate din perspectiva relației Islandei cu Uniunea. Vă mulțumesc! Grazie onorevole Preda. La parola all'onorevole Botscurt per un minuto. Mulțumesc, domnule Preda. Acum are cuvântul doamna Botscurt pentru un minut. Um, minister, ik zit hier. Um, u heeft in uw inleiding uh, Hongarije gepresenteerd. Mulțumesc, domnule ministru. În uh, introducerea dumneavoastră ați spus că Ungaria este, va avea o președinție foarte uh, prietenoasă, prietenoasă cu țările candidate și că ați dori să deschideți mai multe capitole de negociere. Sigur că Știți că au existat tot felul de obstacole puse de statele membre pe calea negocierilor de aderare. Ce veți face pentru a reuși să puneți lucrurile în mișcare din nou? Pentru că sunt multe capitole de negociere. De exemplu, în, în ceea ce privește Croația, uh, ați spus că toată zona ar beneficia de pe urma aderării uh, Croației. Care sunt planurile dumneavoastră în ceea ce privește celelalte țări din Balcanii Occidentali, cum ar fi Bosnia, Serbia, Kosovo și așa mai departe? Mulțumesc, doamnă. Are acum cuvântul domnul Tanoc. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule uh, ministru de externe. Am o întrebare mai generală. Nu înțeleg exact care este rolul uh, președinției și care este de fapt rolul dumneavoastră în această președinție în ceea ce privește uh, politica externă din moment ce acum, uh, după tratatul de la Lisabona, vom avea uh, înalta reprezentantă pentru politica externă și, de asemenea, serviciul de acțiune externă. Deci nu înțeleg foarte bine care, cum se delimitează sferele de competență. Este o zonă oarecum uh, cenușie și poate că ați reuși să ne uh, explicați dacă dumneavoastră sunteți uh, un fel de primus inter pares în uh, Consiliul de Afaceri Externe sau, dacă, sau cum vor sta lucrurile în următoarele luni. Uh, în ceea ce privește extinderea către Balcanii Occidentali, eu sunt raportor, raportor pentru Montenegro. Știți că vor fi discuții între Belgrad și Priștina și uh, raportul Dick Marty recent uh, a făcut acuzații foarte serioase împotriva guvernului din Kosovo, uh, tot felul de trafic de organe și criminalitate organizată și astfel de organizații, astfel de acuzații. Vreau să știu dacă veți susține um, acest proces și vreau să vă întreb cum ați putea să contribuiți la uh, procesul de uh, discuții, dat fiind faptul că dumneavoastră cunoașteți multe despre Voivodina. Mulțumesc, domnule Tano, care acum cuvântul domnul Poselt, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări foarte concrete. În primul rând, vreau să vă felicit pentru că ați ales Croația ca și Uh, punct uh, critic, ca și prioritate. Dorim ca negocierile să se încheie în mandatul președinției maghiare, astfel încât în toamnă să putem să votăm acest acord și anul viitor să putem să ratificăm tratatul de aderare. În al doilea rând, vreau să vă întreb, după ce încep negocierile, vreau să știu dacă există, de fapt, o dată pentru începerea negocierilor în ceea ce privește fosta Republică Iugoslava Macedoniei, pentru că sperăm că aceste negocieri pot să înceapă curând. Și în al treilea rând, în Serbia au existat condamnări într-un proces uh, destul de ambigu pentru uh, niște albanezi și de fapt, uh, această țară are uh, una dintre cele mai bune legislații în uh, cazul minorităților. Aș dori să analizați puțin situația din această țară, din Serbia. Mulțumesc, domnule Posel, dar acum cuvântul domnul Kreisdorfer, un minut. Și eu vreau să vă salut, domnule ministru, în uh, comisia noastră. Mă bucur că doriți să colaborăm uh, în mod prietenos și noi ne dorim același lucru, pentru că Într-adevăr, trebuie să discutăm foarte clar, foarte deschis și atunci când noi uh, avem o poziție fermă sau criticăm ceva, în orice caz, acest lucru nu are nicio legătură cu poporul maghiar, ci cu chestiunile pe care le discutăm. Vreau să știu care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește Turcia, în aceste negocieri, problemele dintre Cipru și Turcia. Cum se pot uh, depăși aceste probleme și cum uh, stau lucrurile cu îndeplinirea uh, angajamentelor care deja durează de câțiva ani. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Peterle, un minut. Iskrene că gospod minister, că... Mulțumesc, domnule președinte. Vă felicit, domnule ministru, pentru că ați preluat din nou această funcție de ministru și pentru că sunteți gata să vă asumați această responsabilitate. Mă bucur că acordați o astfel de importanță extinderii și am o întrebare foarte clară din acest punct de vedere. Vedeți obstacole față de deschiderea capitolelor, măcar capitolul privind energia în timpul președinției dumneavoastră? Domnul președinte, mulțumesc, domnule Peterle. Domnul Tăcheș, vicepreședinte al Parlamentului, va închide această dezbatere. Domnule președinte, domnule ministru, în calitate de ungur din România, și eu sunt foarte bucuros să văd că Ungaria a preluat președinția și ne va reprezenta interesele comune, atât din punct de vedere al României și al Ungariei. De exemplu, aderarea României la spațiul Schengen în cadrul strategiei uh, și, de asemenea, interesele din cadrul strategiei privind Dunărea și tot ceea ce este legat de această microregiune. În calitate de reprezentant al acestor țări, înțeleg cât este de important să se faciliteze și un parteneriat real cu Ucraina, cu Republica Moldova și dintr-o perspectivă pe termen lung de aderare. Grazie, onorevole Tökes. Eh, Mulțumesc, domnule Tökes, domnule ministru. 19 persoane au cerut cuvântul și s-au pus 25 de întrebări și mai aveți 15 minute la dispoziție ca să răspundeți, dar vă rog să faceți tot ce vă stă în putință. Thank you, Mr. Chairman. I try to be very Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu pe cât de concis și de rapid posibil pe... pentru a facilita și uh, munca interpreților. Voi vorbi în limba engleză. Iar la întrebările care mi-au fost ridicate în limba maghiară, voi răspunde în esperanto. Sunt de acord uh, cu domnul Salafranca, care a vorbit despre acea epuizare a procesului de extindere. În engleză se folosește termenul fatig, care înseamnă în același timp și oboseală și poate că este insuficient, dar este important să subliniem că acest proces de extindere este și în interesul nostru. În situația actuală a unei redresări economice extrem de modeste, toată lumea înțelege că extinderea pieței interne, extinderea piețelor în general, asigurarea necesarului de energie și întărirea securității energetice, precum și îmbunătățirea cooperării regionale, sunt aspecte care sunt în avantajul nostru, în interesul nostru. Și toate aceste elemente sunt prezente, trebuie să fie prezente în comunicarea noastră, nu numai din punct de vedere teoretic, dar și dintr-un punct de vedere concret, arătând că este vorba despre interese economice tangibile. Fără să mai vorbim și despre promovarea valorilor și intereselor noastre și principiilor noastre, îmi cer scuze. În ceea ce privește Tunisia, Există preconizarea unor vizite în această țară, însă ni s-a răspuns că ar fi prematur, având în vedere situația de acolo, ar fi prematur să facem acest lucru pentru a vorbi cu autoritățile tunisene, avem nevoie de un interlocutor și pentru moment nu este clar cine ar trebui să fie acest interlocutor. Și aș dori să subliniez că situația este pentru un moment uh, de tranziție și unele persoane a, foarte entuziaste au vorbit despre o revoluție de iasomie, însă eu aș dori să pun accentul pe nevoia de prudență. Sigur că trebuie să urmărim situația îndeaproape, trebuie să um, vedem care sunt consecințele regionale Există un interes direct al Uniunii Europene în toate aceste aspecte, însă acum, în momentul de față, cred că orice măsură concretă trebuie analizată îndeaproape. Asta nu înseamnă că nu trebuie întreprinse vizite, vizite ale unor grupuri de lucru, task force, cum vreți să le numiți sunt de acord că trebuie să transmitem mesajul că suntem gata să ajutăm, să sprijinim Tunisia și că suntem direct preocupați de această situație. Acest subiect însă cred că necesită o discuție aprofundată. Poate, până la urmă, am putea ajunge la niște concluzii comune legate de ceea ce trebuie făcut în situația de față. Din nou, îmi repet argumentele de mai devreme. Da, extinderea nu este o povară extinderea este și în interesul nostru. Și vorbind despre relațiile strategice în ceea ce privește Statele Unite. Am discutat deja despre asta pe scurt ieri, în ceea ce privește aspectele privind comerțul um, internațional și aici trebuie să intru din nou în subiectul meu preferat, ce anume Consiliul Economic Transatlantic. Sunt convins că trebuie să facem mai multe împreună cu Statele Unite și nu știu dacă există un uh, consens general însă printre statele membre din acest punct de vedere. Suntem cu toții de acord însă că Statele Unite sunt un partener strategic, însă uneori îl amestecăm și cu alți parteneri strategici care sunt de asemenea foarte importanți, dar credem că Statele Unite nu sunt numai un partener strategic, ci un aliat ceea ce înseamnă că trebuie să dezvoltăm dimensiunea economică, dar și cea reglementară a relațiilor noastre, ceea, ar înse- ceea ce ar aduce un nou impuls pentru dezvoltarea acestor legături transatlantice. Despre Rusia s-a vorbit și ieri, îmi pare rău că trebuie să repet în contextul Comerțului Extern, președinția susține aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului. Cred că ar fi o situație pozitivă pentru toate părțile implicate. Rusia ar avea uh, de, numai de câștigat în urma acestei aderări și, de asemenea, principiile vor trebui respectate de toată lumea. Acum, în ceea ce privește Albania, sunt de acord că viața are propria ei dinamică și acest lucru a fost dovedit în repetate rânduri. Însă Parlamentul European a făcut tot ce a putut, din acest punct de vedere, încercând să reconcilieze cele două părți. Președinții Dol și Schulz s-au deplasat la fața locului și uh, se pare că a avut loc o dezbatere fructuoasă și ambele părți au asigurat că vor încerca să facă tot ce este posibil pentru a îmbunătăți situația la fața locului. Dar se pare că acest lucru nu s-a întâmplat. Așa că... Da, cred că trebuie să avem atitudine activă în, și în acest sens. Dar ceea ce nu putem face este că nu putem impune un anumit comportament părților implicate. Sigur că trebuie să le încurajăm, să le explicăm că dacă vor continua așa, vor pierde perspectivele europene pentru o perioadă foarte lungă de timp și sperăm că vor înțelege acest mesaj. În același timp trebuie să sprijinim poporul albanez, dar nu vreau să luăm partea nimănui într-un conflict politic, așa cum este cel din Albania. Simt că unii dintre dumneavoastră ar prefera să ia partea uneia sau a altuia, dar așa ceva nu este posibil pentru mine. Nu numai din cauza rolului pe care l-am, ci și pentru că nu cred că ar fi utilă o astfel de atitudine. Sigur că trebuie respectate regulile de bază de către toate părțile implicate și asta în legătură cu anchetele care au loc în prezent privind cauzele evenimentelor și privind ceea ce a avut loc cu adevărat în timpul demonstrațiilor. Unul din argumentele pe care le utilizăm în prezent este de a-i convinge să nu mai organizeze astfel de demonstrații de amploare, pentru că ele nu ar avea o funcție utilă, nu ar duce la aplanarea conflictului. Așadar, trebuie să avem o atitudine de sprijin, dar trebuie să ne înțelegem și limitele. Ceea ce privește dialogul privind vizele, se susține că Kosovo nu mai poate fi uh, lăsat de o nu trebuie să rămână o gaură neagră. Dar pentru moment nu există un sprijin foarte clar pentru această liberalizare a vizelor. Kosovo trebuie să respecte întâi niște condiții de bază și, din câte știu, nu s-au făcut progrese legate de readmisie, legate de acordul privind readmisia și mai sunt și anumite preocupări legate de reintegrare. Așadar, obiectivul rămâne, însă, înainte de toate, trebuie să fie respectate criteriile de bază. Acum, despre modul în care sunt cheltuite fondurile. Cu tot respectul, trebuie să spun că Acest aspect nu intră în competența Consiliului de Afaceri Generale. Acest aspect ar trebui să fie ridicat în discuțiile cu Serviciul de Acțiune Externă. Acum, concret, consider că, într-adevăr, trebuie să că trebuie să fim uh, prudenți când spunem că nu suntem uh, uh, un um, actor, ci numai un simplu plătitor, nu, nu facem decât să dăm fonduri. În același timp, cred că trebuie să fim un adevărat actor și trebuie să ne asigurăm că asistența și contribuția Uniunii Europene pot fi întărite în Orientul Mijlociu. S-a mai ridicat subiectul Albaniei și aici sunt de acord că trebuie transmis un mesaj comun. M-am referit deja la unele din aceste aspecte și nu pot decât să fiu de acord că trebuie să ne coordonăm și mesajele și acțiunile de întreprins. Și Sigur că acest lucru este direct legat de ceea ce am discutat la început pe tema extinderii. Și aici mă confrunt din nou cu competența Consiliului de Afaceri Externe și a Consiliului de Afaceri Generale. Subiectul Peru și Columbia a fost discutat ieri în Consiliul privind comerțul uh, internațional. Am primit întrebări legate de asta și nu e deloc o situație ușoară, pentru că știți că în ceea ce privește politicile comerciale, momentul în care sunt discutate, Consiliul trebuie să fie prezidat de către președinția, de către președinție, în timp ce Consiliul de Afaceri Externe este prezidat de înalta reprezentantă. Și ajung acum la o întrebare fundamentală care mi-a fost adresată și anume că ar trebui să îmi explic propriul rol, adică propriul președinției maghiare în domeniul ex ă, afacerilor externe. Nu cred că este neapărat o zonă neclară, însă sunt de acord că acest subiect ar trebui clarificat. Din punctul meu de vedere, cred că este destul de clar. Sigur, a fost nevoie de ceva timp pentru asta. Câteva aspecte. Extinderea depinde de Consiliul pentru Afaceri Generale și acest Consiliu ar trebui să fie mai activ, să aibă un rol întărit atât în ceea ce privește pregătirea reuniunilor Consiliului European, dar și în ceea ce privește monitorizarea deciziilor luate de acesta. Pe de altă parte, afacerile externe sunt conduse, așa cum vă spuneau, încă de la intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona, de înaltul reprezentant și nu de către ministrul afacerilor externe din președinția prin rotație. Acum, dacă suntem primus interpare sau nu, asta nu știu, însă aș spune că suntem un membru al Consiliului de Afaceri Externe și ni se poate cere să intervenim în activități punctuale, în misiuni speciale. Este ceea ce am și făcut. Când am preluat președinția, înalta reprezentantă a cerut unuia din membrii trioului să asume o sarcină specifică de afaceri externe și sigur că suntem în continuare gata să facem asta și în viitor. Însă, vorbind uh, strict despre aspectele de afaceri externe, nu am uh, dreptul să vorbesc în numele altei reprezentante cu excepția situațiilor în care mi se cere să o înlocuiesc. Și asta pot să fac, dar acum nu este cazul. Așadar, trebuie să fiu foarte prudent în ceea ce privește anunțurile, comentariile, sugestiile pe care le pot face în numele Consiliului pentru afaceri externe pe care nu îl prezidez. Și întorcându-mă la lista de întrebări, Mă voi referi la legea privind mass media, uh, o întrebare la care voi răspunde vorbind pentru câteva minute în calitate de reprezentant maghiar. Acum câteva săptămâni am făcut o recomandare spunând că cei care doresc să aducă modificări unui act legislativ ar trebui mai degrabă sau mai întâi să-l citească și să-l analizeze cu mare atenție. În al doilea rând, un aspect foarte pozitiv este că Comisia Europeană a citit într-adevăr actul legislativ respectiv, l-a analizat și a ajuns la niște concluzii remarcabile, pertinente. Așadar, a doua solicitare ar fi că oricine dorește să judece această lege sau poate într-un context mai larg referitor la valori, libertăți, principii democratice de bază, ar trebui să citească scrisoarea comisarului și astfel ar găsi niște recomandări foarte utile legate de aceste valori și principii generale care sunt în joc. S-au cerut garanții de protecție a acestor principii și valori și ceea ce pot să vă spun din nou, dintr-o perspectivă maghiară, este că vom da aceste garanții și spun asta cu convingere, tocmai pentru ca situația să fie complet clarificată, în ciuda tuturor neînțelegerilor, tuturor distorsiunilor și dezbaterii aprinse care s-a declanșat. Despre Uniunea Europeană și China, poate că ar trebui să revin la ceea ce spuneam în legătură cu separarea de competențe între înaltul reprezentant și Consiliul de Afaceri Externe. Și, pe de altă parte, Consiliul de Afaceri Generale. În ceea ce privește embargoul, cred că această decizie aparține statelor membre. Acestea au discutat pe acest subiect din când în când și până acum au ajuns mereu la o poziție comună, la o concluzie. care a devenit de altfel politica existentă a Uniunii Europene. Acum, ce capitole trebuie deschise cu Islanda? În mod normal, începem cu cele mai simple și apoi continuăm cu cele mai dificile. Însă Islanda este un caz special și, cum spuneam, bine, nu vreau să anticipez nimic, deci să nu luați asta ca fiind cel, însă o idee ar fi ca unele din capitole să fie deschise și, închis, și uh, închise în același timp pentru că unele din criterii sunt deja respectate și um, indicatorii sunt deja îndepliniți. Și atunci am putea, spun am putea, începe și închide imediat unele capitole, ceea ce ar aduce un impuls extrem de solid pentru deschiderea negocierilor la capitolele mai dificile, care ar putea include niște subiecte mai delicate. negocierile Serbia-Kosova. Am îndemnat ambele părți și de altfel înalta reprezentantă a făcut mai multe demersuri în acest sens, deci am încurajat ca să, să lanseze aceste uh, discuții cât mai repede posibil. Vorbind în numele meu, regret că aceste discuții nu au demarat deja. Nu vreau să dau vina pe niciuna dintre cele două părți, însă asta este situația, nu au demarat însă noi am încurajat ambele părți să înceapă cu aspectele cele mai ușoare, cele mai tehnice, care nu sunt legate neapărat de stadiul actual, dar care ar putea fi foarte relevante pentru cetățenii care trăiesc acolo. Ar putea fi vorba despre telecomunicații, despre aspecte de securitate de bază, Așadar, repet intenția noastră de a încuraja cu fermitate părțile să demareze aceste discuții cât mai repede posibil. Și problema Turciei a fost ridicată de mai mulți colegi. În teorie, ar putea fi deschise trei capitole, energia, achizițiile publice și afacerile sociale. Toate aceste capitole ar putea fi deschise sau oricare dintre ele ar putea fi deschis, însă se pare că există niște provocări, niște dificultăți legate de criterii. Și nu pot să promit că va fi deschis, uh, nu pot să, pro, să promit cu siguranță că va fi deschis unul sau altul din aceste capitole, dar pot să vă garantez că vom face tot ce este posibil, vom face toate eforturile necesare pentru ca cel puțin unul din aceste capitole să poată fi deschis. Înțeleg că trebuie să-mi închei aici intervenția cu câteva ultime cuvinte. Sunt recunoscătorul lui Laszlo Tökes pentru că a ridicat Uh, problema strategiei Dunării. De ce? Pentru că strategia Dunării este cel mai bun simbol care demonstrează natura inclusivă a Uniunii Europene. Nu e vorba numai despre extindere, ci despre strategiile macroregionale care acoperă multe uh, zone și care includ 14 țări, dintre care 8 sunt membre și 6 sunt non-membre. Uh, Iată, putem transmite un mesaj prin care să arătăm că nu dorim să facem uh, o, o mare diferență între membri și non-membri, iar această strategie a macroregiunilor este un simbol extrem de puternic în favoarea cooperării regionale. Nu mai am timp să mai vorbesc despre parteneriatul estic, nu pot decât să vă promit că voi veni în fața dumneavoastră de fiecare dată când mă veți invita și îmi va face plăcere să primesc întrebări din partea dumneavoastră, chiar dacă m-aș putea confrunta cu niște critici mai puternice decât cele pe care le-am auzit astăzi. Mulțumesc tuturor pentru urările de bine și permiteți-mi să-mi exprim dorința și intenția fermă de a coopera cu dumneavoastră cât mai îndeaproape posibil. Mulțumesc! Grazie, signor Ministro. Il nostro... Vă mulțumesc, domnule ministru. Se încheie aici dezbaterea noastră și ne dorim și noi să mai avem și alte ocazii în care să discutăm despre domeniile dumneavoastră de competență. Am fost încântați să facem cunoștință cu dumneavoastră și cu atât mai mult cu cât sunteți o persoană cu conciliantă, competentă și cu o adevărată dorință de cooperare și vă urăm mult succes pentru mandatul dumneavoastră. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi după o scurtă pauză, astfel încât să poată fi puse numele noilor invitați la prezidiu. Colleague, please uh, sit down. We have to start because uh, the commissioner is uh, with... Dragi colegi, domnul comisar ni s-a alăturat și, din păcate, nu mai avem prea mult timp ca să putem să discutăm cu dumnealui și vreau să urez bun venit, pot să spun, prietenului nostru, pentru că de foarte mult timp vine și discută cu noi vin și discută cu noi, mă scuzați, deci da, vreau să urez bun venit domnului comisar și uh, precum și colegilor noștri care sunt președinții delegațiilor uh, interparlamentare cu țările din uh, estul și din sudul Uniunii Europene. Deci vom discuta despre politica de vecinătate și despre revizuirea acesteia. Astăzi în plus față de prezentarea domnului comisar, vom putea să vă comunicăm și părerile membrilor uh, Parlamentului, respectiv domnii Siviet și domnul David, care, în calitatea lor de raportori, au redactat două rezoluții asupra uh, dimensiunii estice și respectiv sudice a politicii europene de vecinătate și vom avea ocazia să vi le prezentăm, stimate domnule comisar. Pe 26 octombrie dumneavoastră ne-ați prezentat principalele puncte, principalele etape pentru politica de vecinătate Acum putem să aprofundăm puțin discuția. Am să vă dau acum cuvântul și vă rog să fiți cât mai concis ca să ne lăsați și nouă timp, mai ales domnilor raportori pe care i-am menționat, astfel încât să putem să avem împreună un dialog fructos. Aveți cuvântul, domnule comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, dacă îmi permiteți, dragi prieteni, este o mare plăcere pentru mine să vin din nou printre dumneavoastră. E a doua oară când avem un schimb de opinii pe tema revizuirii politice europene de vecinătate. Când a avut loc primul schimb de opinii pe 26 octombrie, deja v-am dat câteva piste pentru această revizuire. Înainte de a vă asculta punctele de vedere, dați-mi voie să vă reamintesc foarte pe scurt ce mi se pare mie a fi relevant din acest proces de revizuire al politicii europene de vecinătate. Așa cum știți, avem ca părți interesate statele membre și alte părți. Ne-am gândit mai întâi la o viziune de termen lung pentru PEV, apoi la stabilirea unor obiective pe termen mediu în anumite domenii și, în sfârșit, la instrumentele și la uh, resursele de care le avem nevoie pentru a ne îndeplini obiectivele. Acum aș vrea să intru un pic în detalii. Referitor la procesul pe termen lung pentru a avea un spațiu de cooperare politică la granițele Uniunii noastre și să avem în acest spațiu o integrare economică cât mai desăvârșită cu putință. Partenerii au evidențiat că E nevoie de mai multe uh, oferte din partea Uniunii, acesta este punctul de vedere al vecinilor noștri, pe când statele membre consideră că e nevoie de mai multe garanții oferite de, de către vecinii noștri pentru respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului. Aceste trei, din urmă, subiecte trebuie să joace un rol central în politica de vecinătate. Că te, ui, că te uiți la est sau la sud, nu cred că uh, putem să uh, nu sprijinim aceste aspirații ale popoarelor din țările noastre vecine. Și cred că spațiul economic european ar trebui să fie un model pentru politica europeană de vecinătate. Este un spațiu însă unde partenerii noștri sunt niște economii avansate și ca să ajungem odată cu spațiul creat de politica europeană de vecinătate la una, o asemenea performanță, va trebui să cerem țărilor noastre partenere să facă niște reforme în profunzime, reforme care să fie fezabile, care să fie sustenabile. Tot din această uh, strategie pe termen lung face parte și ideea că trebuie să existe o coordonare între eforturile vecinilor noștri și uh, Uh, um, asistența pe care noi putem să o acordăm. De fiecare dată când partenerii noștri spun că trebuie să le facem oferte mai ambițioase, ajungem în mod inevitabil la chestiunea uh, diferențierii. Ambii raportori insistă asupra acestui lucru și uh, împărtășesc punctul de vedere al domnului Sivieci, care spune cum putem să avem o influență bună asupra unor țări în urma intensificării relațiilor cu alte țări din aceeași regiune. Mă întreb și întreb și pe domnul raportor cum putem să facem acest lucru în practică. În ce privește obiectivele pe termen mediu, sunt de acord cu ce a spus și dumneavoastră. Guvernanța, prevenirea conflictelor, mobilitatea și integrarea economică. Iată patru obiective pe termen mediu. În ce privește guvernanța, cum putem să avem un dialog mai structurat pe tema drepturilor omului, astfel încât aceste țări să se conformeze standardelor uh, Consiliului Europei și ale ONU. Cum putem să luptăm mai uh, eficient împotriva corupției? Cum putem să uh, dinamizăm societatea civilă? Ambele rapoarte uh, insistă asupra faptului că trebuie să colaborăm mai bine cu societatea civilă din țările partenere. Uniunea Europeană trebuie să-și actualizeze mecanismele, instrumentele și voi folosi tratatul de la Lisabona și instrumentele pe care acesta mi le pune la dispoziție pentru a îndeplini acest scop. Cum putem să ne asigurăm că acest instrument pe care reprezintă politica europeană de vecinătate va fi și în cel mai bun interes al uh, partenerilor noștri, atât din Est cât și din Sud. În ce privește mobilitatea și securitatea, ne dorim să fie o un scenariu în care toată lumea are de câștigat. Care vor fi condițiile de îndeplinit pentru a acorda o facilitare de eliberare a vizelor sau de scutire de vize, totul va depinde de partenerii noștri. Oare există o marjă de manevră ca să ne gândim mai mult cum putem să favorizăm mobilitatea lucrătorilor? Și în ce privește resursele este indispensabil să ne transformăm uh, obiectivele în uh, fapte. Avem nevoie de o finanțare adecvată în următoarele perspective financiare. Nu putem să ocolim acest lucru. Și mă bucur să văd că în cele două rapoarte domnii deputați cer un nivel adecvat de finanțare. Pentru a avea, uh, pentru a primi satisfacție la cererile noastre de finanțare, vom avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. Și nu numai pentru uh, nivelul finanțării, cât și pentru felul în care acești bani pot fi folosiți pentru atingerea scopurilor noastre comune. Acum câteva cuvinte despre întâlnirea la nivel ministerial pe care vrem să o organizăm săptămâna viitoare. Nu e deloc ușor să poți să uh, um, să-i reunești pe miniștri de externe din atât de multe țări și majoritatea uh, partenerilor noștri ne-au spus că nu o să poată să fie prezenți săptămâna viitoare pentru că vor să participe la conferința din Qatar pe tema Ierusalimului de Est. Și atunci am hotărât să o anulăm. Însă, acest lucru nu împiedică un, uh, dens, uh, un schimb dens de uh, informații și sperăm să putem să reorganizăm în aprilie o asemenea conferință. Cred că am vorbit îndeajuns, știu că ați numit doi raportori și știu că nu numai că și-au început munca, dar uh, aproape că au și terminat-o și sunt nerăbdător să aflu uh, ce au dumnealor de spus și să acord toată atenția rezoluțiilor care vor fi votate în versiunea lor finală. Orice fel de contribuție la această dezbatere va fi o sursă prețioasă de idei pentru ca în comunicarea noastră să se regăsească propuneri cât mai ambițioase. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc, domnule comisar. Așa cum spuneam la începutul acestei întâlniri, astăzi nu suntem aici numai ca să vă ascultăm și să vă punem întrebări, ci și pentru a vă da propriile noastre piste de reflexie pentru politica de vecinătate. Și atunci dăm cuvântul domnului Marek Sivieci, care este primul raportor. Vă rog frumos să nu depășiți patru minute ca apoi să putem să avem o dezbatere și despre aceste rapoarte. Deci vă rog, domnule Sivieci. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru introducerea dumneavoastră detaliată pe care ați făcut-o acestui, acestei dezbateri. Ca de obicei, modul în care prezentați subiectul a fost foarte structurat, ceea ce e util pentru noi putem să vedem foarte bine ce s-a realizat până acum, ce s-a propus și ceea ce propunem în raportul, în proiectul de raport, se bazează pe raționamentul comisiei și pe aceste trei întrebări pe care le-ați menționat dumneavoastră astăzi aici. Parlamentul European și eu, în calitate de raportor, împreună cu raportorii din umbră, din partea altor partide politice, e bine, sarcina noastră este așadar simplificată. Atunci când descriem uh, situația actuală, trebuie să privim și contextul istoric și să ne aducem aminte că politica de vecinătate care a fost uh, formulată în anul 2004 a fost o politică propusă la momentul marii extinderi a Uniunii Europene. a fost uh, un fel de al doilea premiu pentru cei care nu au fost invitați să aderă, dar care doreau să se apropie de Uniunea Europeană. Și nu a trebuit să uităm acest lucru, pentru că în următorii șapte ani lumea s-a schimbat dramatic și se schimbă și acum în timp ce vorbim. Și politica de vecinătate a arătat că, de asemenea, se schimbă și nevoile partenerilor noștri. Dați-mi voie să vă amintesc că în acești șapte ani ai politicii europene de vecinătate, în ceea ce îi privește pe partenerii din Est, am văzut multe schimbări dramatice. Au fost schimbări pozitive, cum ar fi consolidarea democrației în Ucraina, dar în același timp și tendințe negative în Belarus. Așadar, nu putem să spunem că totul merge în direcția bună. Există suișuri și coborâșuri. Dați-mi de asemenea să menționez, cu toate că nu ține de interesul meu direct, faptul că astăzi, în nordul Africii, în Maghreb, zidul cade, pentru că a existat un zid care proteja un regim totalitar. Și acest regim este acum zdrobit în Tunisia, de exemplu. Deci politica pe care o formulăm pentru următorii cinci ani trebuie să fie adaptată provocărilor cu care se confruntă oamenii din Ucraina, din Moldova și din celelalte țări. De aceea, pe umerii noștri apasă o responsabilitate uriașă, ceea ce necesită curaj, responsabilitate din partea noastră și mesajul pe care îl transmitem trebuie să fie unul potrivit nu doar pentru conducători, ci și pentru națiunile pe care, conduc, pe care le conduc. N-am să discut toate punctele pe care l-am inclus în raport. Aș dori doar să vă spun că noi ne dorim ca politica europeană de vecinătate să fie continuată. Este vorba de o politică realizată în cadrul parteneriatului estic noi dorim să se facă o diferențiere inteligentă. În orice caz, trebuie să fie o politică comună și pentru zona de est și pentru zona de sud, pentru că problemele sunt într-adevăr similare. E vorba de drepturile omului, democrație, libertate. Societățile sunt într-adevăr diferite, dar provocările sunt similare. Dacă doriți ceva, să găsiți ceva nou în raport, noi propunem ca element inovator să încercăm să avem contacte directe cu societatea, cu tineretul, cu mass media, să încercăm să discutăm cu autoritățile locale, cu instituții care ar putea să transpună valorile noastre într-un limbaj care să fie înțeles de către oameni, pentru că nu întotdeauna guvernul central este uh, cel mai eficient în a face asta. Dorim să consolidăm uh, acordurile de facilitare a vizelor, pentru că fără uh, aceste acorduri e greu să îi influențez pe oamenii de acolo. Uh, vizele sunt uh, o barieră rușinoasă care trebuie să fie eliminată, luând, uh, venind în întâmpinarea aspirațiilor oamenilor de acolo. Și încă o chestiune dificilă menționată de domnul comisar, chestiunea finanțării. Uniunea Europeană trebuie să spună foarte clar câți bani suntem dispuși să cheltuim pe această politică. Sigur că trăim vremuri grele, dar nu putem să evităm să discutăm și despre acest subiect. Și un ultim punct pe lista mea, mă apropii de sfârșit, domnule președinte, trebuie să spunem foarte clar care sunt aspirațiile uh, acestor țări în ceea ce privește statutul de membru în Uniunea Europeană. Nu putem să le năruim aceste aspirații. Sigur că nu există o ofertă de uh, statut de, de uh, candidatură în momentul de față, însă fără aceste aspirații, tranziția uh, țărilor respective către uh, societăți democratice și cu economie de piață va fi dificilă. Și un ultim punct, uh, referindu-mă la Euronest. Am încercat să atragem Euronestul ca partener în această discuție și n-am reușit. Credem că vocea Euronest ar fi foarte utilă astăzi, pentru că e vorba de uh, dimensiunea parlamentară a politicii despre care vorbim astăzi. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, cu care am discutat deja de două ori. De asemenea, vreau să mulțumesc serviciilor Comisiei uh, au fost, oamenii de acolo au fost foarte amabili și au cooperat cu mine pe acest subiect. Suntem acum doar la începutul drumului, pentru că ce am prezentat astăzi este proiectul unui proiect de document, ca să spun așa. Nu avem încă un mandat, dar cred că și în această formă uh, documentul poate să fie util pentru domnul comisar în acțiunile pe care le va întreprinde în decursul revizuirii. Mulțumesc, domnule Sivici. Acum are cuvântul domnul Salafranca, care va vorbi ca în numele domnului David, care este raportor pentru propunerea de rezoluție uh, dimensiunea sudică. Și de asemenea va vorbi și ca și coordonator al grupului PP. va comenta cu siguranță ceea ce a spus domnul Siveș. Aveți șapte minute, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să nici nu folosesc atât de mult timp. Uh, astăzi a trebuit să muncesc un pic în plus pentru că am în doi raportorii și domnul David este plecat și uh, fica lui a spus că ar putea să fie o boală contagioasă uh, și de aceea mi-a cerut să prezint eu acest aviz și o altă doamnă care nu are o boală contagioasă, dar este într-o altă uh, reuniune a Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Așadar, foarte pe scurt, în numele celor doi membri ai grupului meu politic, doresc să încep prin a-i mulțumi domnului Fule Ambele persoane m-au rugat să-i mulțumesc domnului Füle pentru contactul uh, foarte fructuos pe care l-ați menținut în ultimele luni cu ei și cu Parlamentul European și cu țările terțe care fac parte din politica noastră de vecinătate. Cei doi raportori din umbră au colaborat pentru a încerca, în măsura posibilului, să asigure o abordare unitară cu privire la aceste zone geografică. În primul rând, ei consideră că trebuie să fixăm obiective specifice în politica europeană de vecinătate cu țările din zonă, bune practici și, de asemenea, obiective specifice. E nevoie de uh, ținte care să poată fi atinse pentru a putea face progrese. Și sigur că ar trebui să începem cu valorile care stau la baza tratatelor noastre, pe care să încercăm să le exportăm în aceste țări, valori care inspiră toate activitățile noastre. Și domnul David și doamna Ianacu consideră că ar trebui să promovăm cooperarea între Uniunea Europeană și statele învecinate și, de asemenea, și toate țările din uh, regiune. Analizând uh, dimensiunea sudică, domnul David spune, și sunt de acord cu dânsul, că trebuie să ne concentrăm asupra Uniunii pentru Mediterană. E păcat că cel de-al doilea summit nu a putut să aibă loc și că summitul ministerial, deci, nu a putut să aibă loc. Domnul David spune în raportul său că nu e vorba de țări. Uh, consideră că în momentul de față este mai important să ne concentrăm asupra strategiei generale. A evitat să menționeze anumite țări. Însă, în același timp, dorește să sublinieze susținerea pentru rezoluția adoptată de Parlamentul European privind persecuțiile, persecuția creștinilor. Și, domnule comisar, dorește să vă transmită, să vă transmit faptul că acest element nu trebuie uitat în uh, discuțiile privind uh, politica de vecinătate. Și de asemenea, în ceea ce privește situația din Tunisia. Ei bine, nu s-a introdus o referire la Tunisia, pentru că uh, va exista o rezoluție, această rezoluție va fi votată în aprilie, a considerat că Tunisia necesită o atenție specială și un paragraf introdus rapid în, uh, uh sc și scurt nu uh, e suficient pentru a reflecta situația de pe teren. Acum, ceea ce dorește să spună doamna Ianacu. La punctul 18 se spune, se vorbește despre cooperarea sectorială și doamna Ianacu spune că ar trebui să introducem odată cu uh, stimulentele și niște condiții, mai ales în ceea ce privește transparența bugetară, controlele bugetare și corupția. Și mai ales când se vorbește despre utilizarea transparentă a resurselor pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziția acestor țări. Domnul Ianacu consideră că politica de vecinătate ar trebui să fie un instrument pentru găsirea de soluții uh, la conflictele din prezent în uh, această zonă. De asemenea, trebuie să consolidăm cooperare cu OSCE și cu alte organizații care pot să uh, aducă la masa discuțiilor liderii din zonele conflictuale. se trebuie pus accentul pe uh, conceptul de vecinătate, trebuie utilizate toate um, birourile și delegațiile Uniunii Europene pentru acest dialog și de asemenea vreau să vă repet că apreciem munca dumneavoastră și să vă spunem că dorim să cooperăm cu toți colegii pentru a, a uh, contribui, pentru a primi toate ideile lor, pentru a avea niște documente cât mai solide. Mulțumesc, domnule Salafranca. Dau acum cuvântul vicepreședintelui domnului Pașcu. Două minute. Thank you very much and I would like also to... Vă mulțumesc. Aș vrea și eu să pun în evidență faptul că dumneavoastră sunteți deosebit de disponibil și cooperați întotdeauna foarte bine cu comisia noastră parlamentară. Sunteți un adevărat model de comisar și sper că lucrurile se vor, vor continua să fie așa și pe viitor. Vreau să vă întreb. Următorul lucru. În Tunisia am descoperit că poporul își considera regimul corupt și s-a scăpat de el. Dar aici, la Parlament, nu am auzit nimic în, nicio declarație în numele Uniunii Europene. Și acum văd în presă că ar exista niște, niște documente, a fost o scurgere de informații despre Palestina. Și urăsc să aflu acum că ne-am înșelat și în privința Palestinei. În afara faptului că negocierile de pace în Orientul uh, apropiat sunt, ca să spun așa, în impas. Cum credeți dumneavoastră că putem să ne poziționăm ca să facem să redemareze aceste negocieri? Și tratatul care încă e suspendat, credeți că ne va permite să jucăm un rol mai, mai pregnant în, acest, în soluționarea acestui conflict. Mulțumim, domnule Pașcu. Acum, doamna Brandner pentru două minute. Thank you. Just very briefly on some of the questions you raised. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Domnule Fule, aici sunt. Vreau să menționez două lucruri. Unu, societatea civilă, cum trebuie uh, susținută democrația drepturilor omului. Cred că aveți dreptate când spuneți că avem nevoie de mai mulți bani și mai mulți bani pentru instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Este un instrument uh, prin care se poate uh, sprijini societatea civilă fără acordul uh, guvernelor. Și în Africa am văzut că de acest lucru e nevoie. Și cred că ar trebui să cereți bani, deci să faceți o propunere pentru a crește uh, fondurile. Pentru că nu cred că vom obține în general mai mulți bani, trebuie să avem o poziție realistă, dar poate că ar trebui să fixăm noi priorități și aceasta ar trebui să fie una dintre ele. Deci, uh, strategia poate ar fi nu să cerem mai mulți bani pe ansamblu, ci să definim prioritățile. Și eu cred că ar trebui să facem reduceri în asistența bugetară directă. Uh, sau nu așa cum se întâmplă astăzi în anumite țări din Asia uh, centrală, unde uh, fondurile nu sunt legate de proiecte, ci se oferă bani în mod forfetar și unde nu există un uh, control foarte clar. Cred că trebuie să existe, dacă se dau bani, trebuie să existe și organizații care să controleze modul în care sunt utilizați aceștia. Mulțumesc, doamna Brandner. Are acum cuvântul domnul sau doamna Țala. Două minute. Thank you, dear colleague. Mulțumesc. Domnule președinte, vreau să mă refer la raportul domnului Marek Sivie și apoi am să adresez întrebări uh, domnului comisar. Nu vreau să îl uh, lingușesc pe raportor, dar cred că a Uh, ne-a prezentat un proiect uh, foarte uh, bogat în substanță. Am două remarci simple. În primul rând, sunt de acord în totalitate că e nevoie de o diferențiere clară bazată pe progresul țărilor. De aceea, țările cu cele mai bune performanțe ar trebui să primească recompense tangibile în domeniul comercial, politica vizelor sau dialogul politic. Și în acest context, cred că este util să menționăm în mod explicit Moldova în acest raport. Pentru că Moldova este o poveste de succes a ultimilor ani și trebuie să o răsplătim. În al doilea rând, Mie mi se pare problematic faptul că acest raport nu menționează deloc Rusia. Înțeleg uh, că și cred că Rusia este un factor major și un uh, actor major în uh, parteneriatul estic și în, în țările partenere. Știm că de la bun început Moscova a fost sceptică și a avut chiar o poziție critică față de inițiativa parteneriatului estic. Însă, cred că poziția Rusiei s-a schimbat și, după cum știți, Rusia a devenit membru uh, a, în grupul informal al prietenilor parteneriatului estic. Cred că ar trebui să profităm de oportunitate pentru a o încuraja pe Rusia să participe în activitățile și în proiectele parteneriatului estic. Pentru că o participare crescută a Rusiei ar duce nu doar la creșterea credibilității acestui parteneriat estic în numele, în ochii partenerilor noștri, ci de asemenea va avea un efect pozitiv asupra relațiilor noastre bilaterale cu Rusia. Cred că Rusia merită să fie menționată în acest raport. Poate că această întrebare ar trebui adresată și domnului comisar Fâle, de asemenea. Mulțumesc, domnule Zala. Îmi cer scuze. Parola prima, Îmi cer scuze pentru că ar trebui să-i dau mai întâi cuvântul domnului Tanoc, pentru că dumneavoastră sunteți coordonator din partea uh, conservatorilor și a formatorilor. Domnul Tanoc spune că sunt și raportor din umbră pentru ambele rapoarte și deja am fost de două ori raportor pentru politica europeană de vecinătate. Înainte am avut un singur raportor pentru politica europeană de vecinătate, acum avem două rapoarte și doi raportori pentru același subiect, pentru că vorbim despre dimensiunea estică și dimensiunea sudică și e adevărat că între Maroc și Moldova nu sunt prea multe puncte în comun, ca să nu mai vorbim despre Georgia, care nu are nici măcar o frontieră comună cu uh, Uniunea Europeană și ne întrebăm până la urmă dacă nu și Kazakhstan ar, n-ar putea să facă parte din politica europeană de vecinătate. Dar acestea sunt lucrurile, trebuie să ne împăcăm cu această arhitectură. Dar eu am senzația că nu s-a întâmplat nimic din 2006 încoace, când am făcut eu pentru prima oară un raport pe această temă. Ucraina nici măcar nu a fost desemnată ca fiind o țară potențial candidată și nici Moldova și tare îmi este teamă că sub guvernul lui Ianucovici Ucraina uh, se va îndepărta mult de valorile noastre comune. Toate conflictele înghețate sunt în continuare congelate, uh, poate cu excepția lui uh, din Nagorno-Karabakh, până la urmă va deveni un adevărat conflict, nu va mai fi înghețat pentru că Azerbaijanul acum a căpătat mai multă încredere în sine și Georgia care este poate țara uh, unde s-au făcut, s făcut cele mai multe reforme și unde avem cea mai multă transparență, uh, este strivită de forțele de ocupație rusești. Și, din păcate, problema Saharei Occidentale a rămas nerezolvată și uh, creștinii sunt în continuare persecutați în țări precum Egipt și în, precum și în teritoriile palestiniene. Deci sunt deosebit de deprimat de efic eficacitatea întregului, întregii politici și totuși vă uh,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 Uh, autorii celor două rapoarte, în principal pe colegul meu din Polonia, domnul Sivieci, Raportul său privind dimensiunea estică a politicii europene de vecinătate se apropie foarte mult de interesele mele. Aș dori să-l felicit în special pentru că a subliniat importanța societății civile în acest raport și a pus accent pe necesitatea ca aceasta să devină un partener pentru Uniunea Europeană în implementarea, în Uniunea Europeană, în, scuze, în implementarea politicilor din aceste țări. Acum, în ceea ce privește cele spuse de domnul comisar și în ceea ce privește și întrebarea legată de perspectivele de aderare. Foarte des suntem acuzați că utilizăm standarde duble în ceea ce privește vecinii noștri, atât din nord cât și din sud sau din est. Unii sunt tratați ca vecini ai Uniunii Europene, iar alții nu. Și dacă dorim să, ca aceștia să îndeplinească reforme, perspectivele de aderare i-ar putea motiva mai mult pentru întărirea cooperării. Mulțumim, domnule Protasevici. Acum are cuvântul domnul Boștenare, care este raportor pentru Albania. La următoarea dezbatere a reuniunii AFET am prevăzut și o dezbatere despre situația din Albania. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, nu am o întrebare despre parteneriatul estic, ci despre Albania, pentru că sunteți poate persoana care e cel mai la curent cu ce s-a întâmplat anul trecut și ce s-a întâmplat și săptămâna trecută. Vinerea trecută a început în sfârșit dialogul la Tirana, dar cu un schimb de focuri și acest lucru ar trebui să ne alarmeze pe toți. În ultimele luni, Dumneavoastră v-ați implicat personal pentru ca cele două tabere să înceapă să dialogueze și să se găsească o soluție la acest blocaj care durează de mai bine de 2 ani și ați fost în contact și cu Parlamentul European, mai ales cu principalele două grupuri politice, ppe ul și Uh, socialiști și democrații care sperau și încercau să vă ajute, dar din păcate nu văzusem nicio evoluție pozitivă. Atunci vă întreb cum evaluați dumneavoastră uh, situația actuală din Albania. Ce putem să facem pentru a evita o uh, încrâncenare a, acestor rapoarte și ce ne facem dacă nu există de fapt nicio soluție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Boștinaru! Domnul Weigel pentru două minute. Uh, I would like to thank to the reporters and... Aș dori să mulțumesc raportorilor și celor care s-au implicat în această dezbatere, dar aș dori să fiu și eu cât mai concis, spunând că dimensiunea sudică a politicii europene de vecinătate este umbrită de problemele nerezolvate din regiune. Vorbim despre Uniunea pentru Mediterana, care nu este capabilă să funcționeze și astfel intrăm și noi în uh, discuțiile și conflictele dintre, cele do- dintre părțile uh, implicate. Așadar, domnule comisar, toate aceste documente foarte frumoase depind de capacitatea noastră de a rezolva unele dintre problemele existente, pentru că fără acest lucru, acest gen de inițiative nu vor duce la niciun rezultat. Astăzi am aflat că secretarul general al, al Uniunii Mediteranene și-a dat demisia. Și mă și întrebam de ce acceptase această funcție pentru care 42 de ani și această, acest post se potrivește mai bine unei persoane de vârsta mea sau care se apropie de vârsta pensionării. Nu a spus de ce a demisionat, dar îi înțeleg frustrarea pentru că această organizație este este lipsită de orice putere. Așadar, dacă nu facem progrese în rezolvarea problemelor existente în regiune și acum avem probleme suplimentare care apar în fiecare zi, atunci toate aceste proiecte rămân uh, inutile. Mulțumesc. Schulz, două minute. Domnul Schulz, două minute. Domnule comisar Füle, vreau să vă mulțumesc pentru contactul foarte strâns pe care îl aveți cu comisia noastră. Acest lucru ne permite să uh, vă uh, să discutăm cu dumneavoastră chestiuni actuale la momentul la care se petrec. Uh, Dumneavoastră știți că am discutat atunci când a venit, uh, a venit reprezentanții din opoziția uh, Belarus, uh, Belarusiei și vreau să știu cum considerați, cum apreciați dumneavoastră stadiul parteneriatului cu Belarusul, ce am reușit până acum, ce mai trebuie să facem și cum reușim să uh, facem presiuni politice asupra acestei țări. Uh, L-am întrebat și pe domnul Van Rompuy dacă nu consideră că e potrivit așa cum uh, uh Uniunea Vest-Africană a fugit repede în coasa de Fildeș pentru a se implica acolo, oare președintele Barroso și doamna uh, Ashton nu ar trebui să meargă la Minsk pentru a îi prezenta domnului dictatorului Lukashenko uh, poziția Uniunii Europene. A considerat că mai degrabă summitul de la Budapesta ar fi locul potrivit uh, pentru a-l trage la răspundere pe Lukashenko. Dar, din păcate, acest lucru, uh, acest summit va avea loc în uh, condițiile în care Lukashenko are interdicție de călătorie. Uh, și atunci, pe 31 ianuarie, la uh, min, reuniunea miniștrilor de externe, um, uh, veți, vă veți pronunța în favoarea tragerii la răspundere a lui Lukashenko la Budapesta? Măcar, uh, măcar uh, la nivelul vorbelor. Pentru că trebuie să se pună apoi în mișcare după vorbe și niște sancțiuni mult mai uh, ferme. Mulțumesc, domnule Schulz. Are acum cuvântul domnul Obiols. Intervenție fără microfon. Trei comentarii foarte rapide. De mai mulți ani, la grupul socialist, am insistat spunând că era necesar să se ajungă la un echilibru între dimensiunea estică și sudică a politicii europene de vecinătate. Suntem mulțumiți de abordarea lui Mario David, pentru că eu sunt raportor din umbră la raportul lui, dar aș vrea să mă adresez comisarului ca să-i spun că peisajul de ansamblu al uh, țărilor din regiunea Mării Mediterane ne arată că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestei dimensiuni sudice și să echilibrăm un pic uh, resursele, trebuie să dăm dovadă de mai multă voință politică. De, din Liban până în Tunisia, de la conflictul din Orientul apropiat, din Orientul Mijlociu până în Egipt, ne dăm seama că e vorba despre o situație uh, adânc înrădăcinată cu cauze diferite, dar care, din cauza crizelor economice și sociale care s-au exacerbat, acum explodează. Tunisia ar trebui să se transforme într-o poveste de succes. Și rolul jucat de Uniunea Europeană este foarte important. Ar trebui să avem uh, un task force al Uniunii Europene care să garanteze participarea Uniunii Europene la o adevărată tranziție democratică în această țară, astfel încât ea să se transforme cu adevărat într-o democrație. O altă remarcă pe care doream să o fac și în acord cu antevorbitorul meu, Știm că secretarul general al Uniunii pentru, uh, Uniunii pentru Mediterana a demisionat. Aș vrea să mi se aducă precizări. Care sunt relațiile dintre Uniunea pentru Mediterana și instrumentele comunitare precum politica europeană de vecinătate, uh, și uh, uh, acordurile de asociere pe de altă parte. Dragi colegi, spune președintele, știți foarte bine că am programat un schimb de opinii despre Tunisia imediat după ce încheiem dezbaterea despre aceste două rapoarte, dar uh, uh ar fi bine dacă ați păstra întrebările pentru momentul acela. Domnul Panțeri, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să-i mulțumesc și domnului comisar, care este tot tipul foarte drăguț și foarte disponibil. A, în esență, ar trebui să spunem că Europa s-a închis în spatele unor ziduri groase ca cele ale unei fortărețe se teme de extindere, a fost afectată de criza economică și financiară și acest lucru, bineînțeles, a adus atingere și politice europene de vecinătate. Trebuie să plecăm de la această idee pentru a face o reflexie asupra politicii de extindere și asupra politicii de vecinătate. Și această politică și-a dovedit limitele mai ales din cauza că s-a dovedit că politica noastră de uh, um, afaceri externe avea slăbiciuni. Mai ales că în relațiile noastre cu mai multe țări nu am insistat mult asupra condițiilor de îndeplinat, îndeplinit. Noi dădeam bani în schimbul democrației, ca să spun așa, numai că nu am fost în stare să supraveghem felul în care acești bani au fost cheltuiți ar trebui neapărat să facem o alegere cât se poate de precisă. Să scoatem din uh, domeniul uh, politicii europene de vecinătate, dimensiunea sudică, situația din Orientul Mijlociu, pentru că este o situație deosebit de dificilă. Și dacă păstrăm această uh, regiune în uh, aceeași căldare, ca să spun altfel, cu celelalte țări din regiune, riscăm să facem să, riscăm să dăm peste cap tot procesul și să nu putem să facem absolut nimic. Apoi, cred că avem nevoie de o abordare din punct de vedere cultural și din punct de vedere economic complet nouă. Nu este o simplă uh, afirmație retorică. Avem nevoie de noi politici de parteneriat Trebuie ca cetățeanul, persoana să fie în centrul politicilor noastre. Apoi putem să vorbim despre integrare, regionalizare și așa mai departe, dar este foarte important să avem această abordare în care uh, oamenii, persoanele se află în centrul politicilor noastre. Mulțumesc, domnule Panțeri. Acum, în încheierea dezbaterii, la cuvântul doamnei Gomes pentru două minute frequent interaction. Mulțumesc. Doresc și eu să-i mulțumesc domnule comisar pentru interacțiunile extrem de frecvente pe care le are cu noi. Gândindu-mă la mandatul de negociere al, um, pentru relațiile între UE și Libia, am fost surprinsă să văd că membrii Consiliului trăiau într-o altă lume, ca și când uh, Uh, se ocupau de o țară care ne împărtășea valorile și principiile de democrație și drepturi ale omului. Ați spus că toți membrii și toți actorii consultați au subliniat aceste elemente esențiale din politica europeană de vecinătate. Trebuie să recunoaștem că nu avem de-a face cu parteneri care au aceleași percepții uh, Uh, ca și noi și aceeași disponibilitate ca și noi în ceea ce privește aceste valori centrale. Și de aceea este foarte important ca în această abordare de jos în sus care este propusă în ambele rapoarte și a domnului Sivet și al domnului David, ei bine, trebuie să înțelegem că trebuie să ne concentrăm pe societatea civilă, să întărim organizațiile societății civile care pot schimba ceva. Trebuie să învățăm ceva din ce s-a întâmplat în Tunisia. Nu mai trebuie să colaborăm, să, să sprijinim guvernele care deseori sunt niște simple dictaturi. Trebuie să lucrăm cu oamenii. Sigur că trebuie să avem relații cu guvernele, pentru că altfel nu putem interveni în aceste țări, dar trebuie să fim mai isteți și să investim bani în programe care vor sprijini oamenii, instituțiile, sistemul judiciar, presa liberă, organizațiile femeilor, care sunt extrem de importante, mai ales în uh, sudul uh, și, și în țările islamice. Așadar, trebuie să lucrăm cu oamenii, trebuie să preconizăm programe care să poată face o legătură între dezvoltarea lor și dezvoltarea noastră din, în ceea ce privește securitatea, energia regenerabilă, uh, schimbările climatice, conservarea resurselor de apă. De asemenea, tema locurilor de muncă pentru tineri este una centrală și pentru noi și pentru ei. Uniunea Europeană nu trebuie să mai prefacă că nu are o poziție legată de Sahara Occidentală și că nici nu încearcă să se implice acolo. Pentru că acest conflict împiedică niște evoluții extrem de importante Și vă întreb, domnule comisar, ați cerut uh, Marocului să arate, să, să, să, să justifice modul în care sunt cheltuite fondurile europene în această regiune? Și de asemenea aș dori să vă rog să comentați asupra impactului situației din Tunisia în, uh, în zonă. Del comisariu. Domnule comisar, vi s-au adresat multe întrebări, vă dau cuvântul și încă o dată vă rog să fiți concis și cât se poate de complet. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac câteva observații de ordin general și apoi am să răspund în mod concret la câteva dintre întrebări. E nu numai o simplă rundă de întrebări și răspunsuri, contribuția dumneavoastră este foarte prețioasă pentru mine. Prima remarcă. Noi ne dorim ca PEV-ul să devină un adevărat instrument de parteneriat cu societățile și nu numai cu uh, guvernele centrale sau cu anumite autorități din aceste țări. A doua observație. La sfârșitul acestui proces de revizuire, ne dorim ca politica de vecinătate să reflecteze și um, avansările pe care uh, ni le-a uh, uh oferit la nivel instituțional Tratatul de la Lisabona. Și vrem să putem să schimbăm mai multe lucruri în partea de est și în partea de sud a Uniunii. În plus, acest instrument ar trebui să ne ajute să fim, pe de o parte, coerenți în atitudinea noastră și, pe de altă parte, flexibili, să nu sărim de la o extremă la alta. Să fim flexibili față de un partener și uh, foarte rigizi față de altul. Trebuie să ținem cont de nevoile fiecarei societăți în parte. Politica europeană de vecinătate va fi compusă din parteneriate care se bazează pe valori comune împărtășite și, îndeosebi, buna guvernanță, drepturile omului și statul de drept. Și mă scuz dacă folosesc uh, greșit următoarele sintaxe. Deci, politica europeană de vecinătate nu este un premiu Nobel cernat cuiva, este un schimb de angajamente, un schimb între noi și partenerii noștri, vecinii noștri, ca să ajutăm să implementeze reforme. Iar roadele acestor reforme trebuie să fie pentru întreaga societate, nu numai pentru oamenii din țările respective. Și credeți-mă că e o adevărată concurență, o adevărată luptă care se dă dincolo de granițele noastre. Valorile noastre atrag pe mulți dintre vecinii noștri. Trebuie să fiți conștienți de acest lucru și o ultimă remarcă de ordin general. Domnule președinte, consider că suntem la începutul unei noi faze de interacțiuni. Nu numai uh, să facem un schimb de opinii, ci să avem și o adevărată dezbatere. Acum câteva răspunsuri concrete. Uniunea pentru Mediterana. Domnule Sala Franca și ceilalți deputați care au pus întrebarea. Da, sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Și îmi pare rău că colegul meu și-a dat demisia astăzi. Nu am putut încă să vorbesc cu el. Am să fac de îndată ce am să am timp. Eram prezent în Barcelona atunci când s-a inaugurat secretariatul. Și împărtășeam cu toții o ambiție pentru acest secretariat, dar suntem conștienți de frustrarea pe care probabil că a simțit-o în ultimele săptămâni. Însă, să nu uităm că uh, a ieșuat o a doua tentativă pentru a organiza un summit și practic că nu mai avem deloc o, o, o voință pentru uh, a face ca această uniune să funcționeze. Și dacă vă întrebați cine finanțează Secretariatul General, o face Comisia, niciunul dintre țările partenere sau dintre statele membre. Noi ne-am dorit întotdeauna să acționăm uh, pentru uh, binele oamenilor din regiune, dar pentru a putea face acest lucru avem nevoie de existența unei uh, adevărate voințe politice. Trebuie să avem o copreședinție cu un reprezentant al Uniunii și cu un reprezentant al țărilor din Marea Mediterană. Nu e atât de simplu încât să spui că dacă excluzi uh, chestiunea israelo-palestiniană, uh, o să poți să deblochezi situația. Nu e asta singura problemă. Orientul Mijlociu face parte din regiune, nu poți să îl ignori. Cred că, de fapt, soluția ar fi o politică progresivă, o politică a pașilor mici, astfel încât să nu fie afectate toate uh, sectoarele din cauza unui singur blocaj. Și avem nevoie de o întâlnire măcar la nivel ministerial ca să, ajung, să facem un document cu concluzii concrete. Trebuie să las la o parte întrebarea domnului Pașcu. Pentru că nu avem timp suficient la dispoziție, dar am să pot să vă răspund pe cale bilaterală. Eu am fost acolo, am vizitat teritoriile ocupate și am încercat să uh, îmi aduc sprijinul pentru doamna Ashton. Doamna Bratner, răspunsul este da și nu. Sunt într-un fel complet de acord cu dumneavoastră nu se pune problema să cerem mai mulți bani, ci să-i cheltuim într-un mod mai inteligent. Aș spune chiar că ar trebui să îi folosim într-un mod mai flexibil. Să putem să spun, da, nu mai am nevoie de bani în programul A, ce mai degrabă în programul B. Uita, uitați ce se întâmplă în Tunisia, trebuie să putem să-i ajutăm cu reformele din sectorul judiciar reformă planificată pentru anul 2013 și noi trebuie să putem să putem să acordăm acest ajutor în 2011 și în 2012. Deci de, de aceea spun că avem nevoie de flexibilitate. Dar atunci când spunem că vrem integrare economică, așa cum v-am mai spus și în alte rânduri, e vorba de un program ambițios care va permite partenerilor noștri să-și adapteze legislația astfel încât ea să fie cât mai apropiată de a noastră. Pentru a face asemenea transformări radicale, trebuie să poți să suporți costul pe care acestea îl implică. Și, dacă ne dorim ca ei să aibă o, uh, o, uh, o piață internă, care să funcționeze similar cu piața noastră internă integrată, trebuie să găsim mijloace pentru a-i ajuta. Nu o să putem să finanțăm 100% aceste transformări, dar dacă nu poți să oferi acestor parteneri uh, uh, un argument destul de motivant, cum uh, ar fi, de exemplu, perspectiva de aderare, atunci ai foarte puține șanse de a-i putea convinge. Deci când spuneam că avem nevoie de mai multe resurse, de mai multe mijloace, era în această perspectivă a ajutorului pentru integrarea economică a țărilor partenere. Domnule Zala, în ce privește Rusia, a venit momentul să vorbim cu vecinii vecinilor noștri. Nu mai vorbim acum despre grupul pentru parteneriatul estic. E un grup de lucru informal și Rusia până anul trecut a cerut să nu facă uh, fie membră cu dreptul de pline din acest grup, dar să aibă calitate de observator. Nu se pune numai problema Rusiei, ci și a altor actori. Domnule Tenoc, sper că atunci când veți lua cuvântul peste patru ani, veți avea mai multe motive de optimism decât astăzi. Și vă împărtășesc și eu frustrarea într-o anumită măsură. Însă ar fi cinstit să recunoaștem că în ultimii ani politica europeană de vecinătate s-a, a avut niște provocări neașteptate de mari. Și vedeți și dumneavoastră ce eforturi depunem uh, pentru a apropia cât mai mult țările din Est prin intermediul parteneriatului estic de Europa pentru a răspunde domnului Boștinaru și întrebarea sa despre Albania. Un trimis special al lui Cathy Ashton a plecat în Albania pentru noi este de fapt o continuare a um, acestui impas politic. Sper că mă înșel atunci când afirm că nu e numai o problemă legată de alegeri și de urnele de vot sau de sondaje. Și sper că liderii celor două tabere vor înțelege care sunt riscurile dacă ei vor continua în această direcție și că, de fapt, tot ceea ce se întâmplă acum este în detrimentul întregii țări, a tuturor albanezilor. Am trimis o scrisoare chiar cu câteva zile înainte de uh, reprimarea violentă a acestui marș de protest unde au fost omorâți oameni. Deci trimisesem o scrisoare guvernului în care vorbeam despre uh, chestiunile din raportul de țară și spuneam că trebuiau întreprinse toate eforturile pentru a putea organiza în condiții optime alegerile locale prevăzute în luna mai, deci o nouă uh, rundă de alegeri. Și explicam că din perspectiva noastră, nu s-a făcut niciun progres pe plan politic și că nu, nu e vorba numai despre părerea Europei aici, ci mai ales despre, cum spuneam, consecințele pe care acest blocaj le are asupra oamenilor. Și anul trecut am avut o cină cu acești lideri Uh, și i-am asigurat că suntem în permanență uh, pregătiți să îi ajutăm dacă ei vor ca noi să ne implicăm în uh, medierea acestui dialog, dacă ei nu pot să uh, treacă singur peste obstacole și să ajungă la o soluție politică. Cel mai important lucru este că reprezentanții ambelor tabere nu sunt opuși ideii Europei și am discutat și cu reprezentanții Consiliului Europei, reprezentanții eh, secretar, secretar, secretarul general al NATO și suntem cu toții convinși că trebuie să vorbim la unison și să avem același mesaj pentru Albania. Domnule președinte, îmi pare rău dacă mi-am depășit timpul alocat, dar era o întrebare importantă. Domnul Schulz, suspendarea parteneriatului estic. Faptul că Belarusul nu face parte încă din parteneriat, este numai consecința faptului că nu au făcut ce trebuia ca să-și uh, însușească valorile noastre comune, valorile care stau la baza acestui parteneriat. Ne-am gândit să le oferim un cadru politic bilateral, ca să avem cu ei o relație bilaterală, dar acum nu mai este de actualitate și, de fapt, abia aștept reuniunea ministrilor de externe de săptămâna viitoare ca să discutăm despre uh, sancțiuni, dar și despre uh, felul în care putem să ajutăm societatea civilă și forțele democratice din Belarus. Parteneriatul estic are un segment de finanțare, dar nu cred că putem să folosim acest segment pentru a ajuta uh, Belarusul. Nu, banii nu ar fi uh, suficienți și cred că n-ar trebui să vorbim despre situația din Belarus ca fiind o situație, o, o problemă bilaterală între noi și Belarus. Este o chestiune regională, trebuie să întrebăm și pe partenerii noștri. Ce cred ei despre ce se întâmplă la Belarus Rus, sau despre ce am putut să vedem la televizor după alegerile din 19 decembrie? Despre conflictele înghețate am vorbit de mai multe ori despre acest subiect. Cred că prin aplicarea uh, parteneriatului estic și datorită tratatului de la Lisabona, poate că o să reușim în sfârșit să ne îndeplinim aceste aspirații uh, față de soluționarea conflictelor în cauză. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru faptul că ați răspuns atât de detaliat. Dar suntem limitați în timp și ca să nu mai irosesc din acest timp atât de prețios, trecem imediat la următorul punct. Situația din Tunisia. Avem foarte puțin timp, maxim 10 minute pentru dumneavoastră și 30, 20 pentru noi. Okay, Mr. Chairman, uh, uh, uh, give me an impossible task. Uh, uh, uh, uh. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi voi citi totuși declarația pentru că în plus, față de ceea ce am spus în plenară săptămâna trecută, am încercat să incorporez și câteva contribuții ale colegilor. Stimate domnule președinte, stimați colegi, Tunisia este la un moment crucial în istoria sa. La câteva zile de la fuga președintului Ben Ali din țară, partidul principal, RCD, a fost dizolvat și s-a, a fost numit un uh, guvern de tranziție care include și membrii ai fostei opoziții. S-a anunțat uh, eliberarea prizonierilor politici, s-a garantat libertatea presei, s-au uh, instituit reguli de drepturi ale omului și au fost legalizate toate partidele politice. De asemenea, a fost numită o comisie cu mandatul de a face propuneri de schimbări politice care trebuie realizate și de a in, și de asemenea au fost create și comisii de anchetă pe tema corupției și pe tema violențelor înregistrate în cadrul demonstrațiilor. Acestea sunt niște progrese extraordinare și le uh, și felicităm. Și felicităm autoritățile tunisene pentru aceste decizii. Uh, poporul tunisian nu a mai putut să nu realizeze cât de legitime îi erau aspirațiile. Dar Tunisia se află numai la începutul transformării sale. Noul guvern de tranziție are nevoie de o acceptare publică mai largă. Autoritățile tunisiene trebuie să facă tot ce este posibil pentru a construi încrederea publică și pentru a trece cu bine de această perioadă de tranziție. Tunisia trebuie să-și redemareze economia cât mai repede posibil și să ajungă la o situație stabilă în care alegerile să poată fi pregătite cât mai rapid. Permiteți-mi să fiu clar, în acest moment crucial, Uniunea Europeană uh, sprijină pe deplin poporul tunisian, în alta reprezentantă și eu însumi am emis deja mai multe declarații exprimându-ne sprijinul și disponibilitatea de a ajuta. Avem uh, funcționar de înalt rang al, ai uh, Serviciului European de Acțiune Externă care se vor întâlni cu cele trei comisii numite și cu cei mai uh, relevanți actori, inclusiv societatea civilă și membrii ai opoziției. Următorul pas, din punctul nostru de vedere, va fi o vizită politică pe care o vom realiza de îndată ce uh, situația va fi uh, în regulă. Parlamentul și-a demonstrat de asemenea sprijinul în uh, dezbatele care au avut loc în ultima sesiune uh, plenară la care am participat. Înțeleg de asemenea că delegațiile că o delegație a Parlamentului European se va deplasa în Tunisia în curând. Parlamentul European și comisiile sale, precum și grupurile politice, au un rol important de jucat pentru a contribui la întări, întărirea instituțională a omologilor tunisieni. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, măsurile luate de guvernul de tranziție din Tunisia sunt pași în direcția cea bună și solicităm autorităților să implementeze noi angajamente privind guvernanța, respectarea statului de drept și a libertăților fundamentale, precum și uh, întreprinderea de reforme sociale și economice. Uniunea Europeană este gata să susțină procesul de tranziție, inclusiv organizarea de alegeri libere, transparente și democratice, de îndată ce sunt îndeplinite condițiile necesare. De asemenea, suntem gata să furnizăm un sprijin politic, tehnic, juridic și material de care ar avea nevoie Tunisia pentru a pregăti și organiza alegerile. De asemenea, luăm în considerare și alte posibile măsuri pe care Uniunea Europeană le-ar putea întreprinde pentru a sprijini tranziția. Acestea includ posibila înghețare a activelor și un interzicere a călătoriei pentru foștii lideri uh, tunisieni în coordonare cu autoritățile din Tunisia, uh, înstărirea cooperării pentru a răspunde noilor nevoi ale acestei țări, precum și un sprijin întărit față de societatea civilă din Tunisia. Și aș dori să insist asupra experiențelor uh, pe care le avem deja în Europa în ceea ce privește aceste perioade de tranziție. Societatea civilă are nevoie de sprijin pentru a se adapta la noua situație. Uniunea Europeană sprijină societatea civilă din Tunisia și a făcut asta și în măsura posibilului și în regimul trecut prin inițiative de genul Inițiativa Europeană pentru Drepturile Omului și Democrație și programe pentru actorii non-statali. Acum avem posibilitatea de a face și mai mult prin programele noastre, prin parteneriatul care se poate instaura între partide politice, fundații, etc. Este unul din cele mai bune moduri de a investi în viitorul Tunisiei și de a ajuta această democrație să devină una stabilă și matură cât mai rapid posibil. În ceea ce privește um, progresele. Uniunea Europeană este gata la momentul potrivit să reia negocierile uh, cu un uh, guvern democratic ales și să, uh, să elaboreze un plan de acțiuni adaptat noii situații. Am fost întotdeauna clar și am spus că un statut întărit înseamnă și un angajament întărit în domenii ca democrația și drepturile omului. Uniunea Europeană va face toate eforturile necesare pentru a sprijini Tunisia în fața provocărilor cu care se confruntă, mai ales în ceea ce privește problemele economice și sociale care, sunt, care stau uh, la originea nemulțumirii față de fostul regim. Șomajul, mai ales șomajul care îi afectează pe tineri, sărăcia, uh, lipsa de dezvoltare a multor zone ale țării, um, răspunsul insuficient al autorităților tunisiene, ei bine, în acest moment economia trebuie să fie redemarată, trebuie să fie facilitate investițiile private, corupția trebuie să fie combătută și trebuie create mecanisme care să stimuleze creșterea. Este vorba despre măsuri de reformă urgente și necesare. În trecut, Uniunea Europeană a furnizat ajutor în aceste domenii și suntem gata să avem o abordare renoită în colaborare cu guvernul, uh, cu viitorul guvern ales în mod democratic. Tunisia este un partener important pentru Uniunea Europeană și avem tot interesul de a avea un sistem democratic, puternic și prosper în Tunisia, cu care să putem avea o cooperare benefică mm, pentru ambele părți relația dintre societățile noastre, dintre economiile noastre, trebuie să fie una solidă și nu ne putem gândi numai la realizările pozitive din trecut, ci trebuie să și construim altele noi în viitorul apropiat și uh, voi face tot ce este posibil pentru a sprijini democrația uh, în curs de, de, de, de instaurare din Tunisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie Commissario. Eh, possiamo passare rapidamente al dibattito. Du- Începem acum dezbaterea. Două minute pentru domnul Sala Franca. Las palabras del comisario son muy tranquilizadoras. Mulțumesc, domnule președinte. Cuvintele comisarului ne încurajează în ceea ce privește aceste probleme. Cred că trebuie să urmărim acest proces de tranziție, trebuie să încurajăm uh, emergența unor autorități publice transparente și independente, de asemenea apariția de, apar, de partide politice, un sistem judiciar care să fie eficace și independent. Și, domnule președinte, cred că aceasta este o lecție pe care, un învățământ pentru noi, ce trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm din erorile pe care le-am făcut în politica noastră de vecinătate. Nu mă refer doar la utilizarea de resurse financiare. Aceasta nu este singura modalitate de a ajunge la rezultatele pe care ni le dorim. Domnul Obiols mai devreme s-a referit la formarea unui grup operativ care să mobilizeze toate resursele Uniunii Europene. E o idee uh, care a reieșit dintr-o întâlnire cu mai multe grupuri politice care adoptau o rezoluție. Și cred că, domnule comisar, disponibilitatea dumneavoastră este salutară. Așteptăm rezultatele. Parlamentul va trimite în scurt timp o delegație ad hoc și cred că eforturile făcute la comisie și eforturile doamnei Ashton vor fi încunătate de succes. Pentru că noi am văzut că în această țară s-au ridicat aspirații privind libertatea și este momentul să intervenim și noi, pentru că e vorba aici și de stabilitatea Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Salafranca, domnule Obiols, două minute, vă rog. Domnule comisar, prezentarea dumneavoastră a fost uh, splendidă, așa cred. Cred că nu mai trebuie nimic adăugat. Aceasta este vocea Uniunii Europene. Asta vrem să auzim în acest Parlament. Din păcate, percepția pe care au avut oamenii din Tunisia în ultimele săptămâni în ceea ce privește rolul Uniunii Europene nu a fost uh, una foarte pozitivă. Însă, eu cred că e posibil ca în Parlamentul European să putem să facem apel pentru ca și noi și Comisia uh, Bine, noi până acum, Comisia până acum a exercitat uh, o putere mai blândă. A păstrat contactele cu uh, opoziția din Tunisia, cu mass media, cu parteneri din societatea civilă și din opoziția politică. Și sigur că această tranziție sperăm că va fi una exemplară și ea reflectă, de fapt, demnitatea și curajul oamenilor din Tunisia. Dar cred că ar trebui să spunem, fără teamă, că în această perioadă de criză și de schimbare din Tunisia, rolul Uniunii Europene a fost unul minim. Nu a dat multe rezultate, cu toate că anumite guverne au încercat să facă mai mult. lumea mediteraneană, lumea arabă au influență în Tunisia și această influență va fi vitală. Sperăm că aceasta să devină o poveste de succes. Acest lucru ar putea să aibă un efect foarte pozitiv asupra țărilor din jur, din, din zonă. Dar, din păcate, dacă situația se deteriorează, atunci acest lucru va avea efecte negative asupra uh, Um, țărilor din regiune. Mulțumesc. Două minute, doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Bine ați venit în comisia noastră. Um, mi-aș fi dorit să avem mai mult timp să vorbim despre Tunisia, pentru că se întâmplă acolo lucruri, într-adevăr, uh, Uh, semnificative. Cred că este foarte important că ați uh, apreciat seriozitatea situației și că ați oferit ajutor. Cred că putem să facem mai multe pentru a ajuta pe acești cetățeni să își capete libertatea și drepturile omului și de asemenea să învățăm din situația din Tunisia, pentru că uh, dictatorul Uh, a domnit acolo timp de 23 de ani. Uh, anul trecut poate că el ar fi fost numit uh, aliat în politica noastră, dar astăzi este pus sub acuzare. Deci cred că este foarte important să ajutăm Tunisia în procesul de reconciliere. Mă întristează o discrepanță pe care am văzut-o în exprimarea pozițiilor Uniunii Europene. Am menționat și în plenară și vreau să menționez din nou faptul că oferta de susținere uh, franceză de a oferi uh, forțe de poliție guvernului la câteva zile înainte să cadă guvernul. Cred că a fost o, o foarte mare eroare tactică. Și trebuie să învățăm din acest lucru. În momentul în care vorbim, tineri sunt bătuți de poliție în Egipt. Există generații care își doresc mai multe oportunități, drepturi și libertăți și trebuie să-i susținem. Și un mod în care putem să susținem, să susținem și care cred că este esențial, nu l-am auzit în oferta dumneavoastră, este modul în care generația tânără este conectată la nivel global, ceea ce duce la o solidaritate globală și anume prin internet. Guvernul um, din Tunisia a fost foarte bine cunoscut pentru uh, cenzura noilor tehnologii și cred că în toate politicile noastre, atunci când vrem să consolidăm drepturile omului și libertățile și oportunitățile, trebuie uh, să păstrăm noile tehnologii ca principal instrument, pentru că dacă nu avem o abordare inteligentă, putem să fim siguri că dictatorii uh, vor folosi aceste tehnologii pentru a-și uh, reprima uh, populația. Mulțumesc, doamna Șaca, are acum cuvântul doamna Brandner. Două minute. Mulțumesc. Vreau și eu să mă alătur colegei mele în acest apel, pentru că și eu sunt tristă. Am senzația că suntem prudenți, așteptăm și pierdem oportunitatea. Uh, Cred că dacă am fi avut această atitudine acum 20 de ani, am avea în continuare uh, uh, cortina de fier. Și mă întreb ce condiții trebuie să se întrunească pentru ca dumneavoastră să aveți o abordare mai activă, să susțineți populația civilă de acolo, să transmiteți mesaje tinerilor, mesaje tinerilor din Tunisia și din Egipt Uh, spunându-le faceți bine ce faceți și vă susținem. Deci cred că se pot face mult mai multe în Tunisia. De exemplu, doamna Ashton ar putea să meargă împreună cu dumneavoastră să susțină femeile ca actor în acest uh, proces. Sunt multe idei. Se poate susține uh, libertatea, mă rog, presei. Uh, se, pot, uh, se poate oferi asistență tehnică pentru presa. Uh, Eu cred că nu avem nevoie de ceva, o funcționar uh, de nivel înalt care să meargă în Tunisia. Avem nevoie de un reprezentant special care să meargă acolo să reprezinte poziția Uniunii Europene într-o manieră uh, activă. Și cred că trebuie să Uh, trimitem banii acolo unde vrem să ajungă. Și noi, verzii, ne-am opus ca 21 de milioane să fie acordate Ministerului de Interne pentru uh, statul de drept, pentru că ei sunt cei care au uh, concediat uh, judecătorii independenți și continuăm, de fapt, să dăm bani Ministerului de Interne și trebuie să avem grijă unde merg acești bani. Dacă merg, nu merg unde trebuie, atunci să ne mai trimitem. Cred că trebuie să ne focalizăm asupra drepturilor omului. Ați menționat investiții. Uh, eu cred că, în primul rând, e nevoie de un forum democratic. Nu e suficient să susținem un proces electoral, pentru că trebuie un proces mult mai aprofundat și pentru a ajunge acolo, eu propun înființarea unui grup operativ, operativ între Comisie, Parlament și Serviciul de Acțiune Externă pentru a face o analiză a uh, în ceea ce privește banii, utilizarea acestora și pentru a avea un uh, răspuns foarte rapid. Și sper că veți prelua ideea acestui grup de lucru operativ și a Uh, reprezentantului special. Mulțumesc, doamnă Șache. Încheie dezbaterea doamna la două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Subcomisia pentru Drepturile Omului de- a decis deja să tra- trimită o mică delegație în Tunisia după ce am auzit uh, cum s-au înăsprit condițiile acolo în toamna trecută și mă bucur că Acum suntem, suntem facem parte dintr-o delegație mai mare care va merge în Tunisia săptămâna viitoare. Întrebarea mea este care cum credeți că trebuie să ajutăm formarea unor noi instituții juridice, să ajutăm la munca lor, la activitatea legislativă? Cred că sunt, uh, am înțeles că sunt nenumărate legi uh, represive care trebuie să fie modificate și o țară care dorește să devină democratică are nevoie de anumite instituții, ca instituția ombudsmanului, de exemplu. Poate că am putea să cooperăm cu serviciile dumneavoastră și să uh, primim niște consultanță, niște niște sfaturi privind modul în care Parlamentul ar putea să se implice pentru a ajuta astfel de reforme. Mă corectez, domnul Huntis este ultimul care ia cuvântul, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu vreau să am ultimul cuvânt în această dezbatere, pentru că tot ce s-a spus domnul Füle a sunat foarte bine a sunat atât de bine încât uh, aproape că am dorit să ne credem că toate acestea reprezintă adevărul, realitatea. Dar totuși cred că trebuie să ne mai punem o întrebare importantă. Dacă am fi avut această discuție acum un an, și când Ben Ali încă era la putere, ce ar fi spus oare domnul comisar atunci? atât de mulți ani oamenii au fost uh, oprimați, uh, a existat uh, mită, corupție și totuși noi am avut bune relații cu această țară. Știu că acest lucru nu se reflectă dumneavoastră personal, dar ce spune acest lucru despre viitorul uh, dezvoltării relațiilor cu această țară? Eu n-am auzit uh, nicio vorbă despre regret, despre niște scuze pentru greșelile făcute în trecut. Această țară a fost neglijată. În ultimii ani, Uniunea Europeană s-a gândit doar la uh, a le garanta companiilor multinaționale profitul. Ați spus că vor exista alegeri. Uh, oare toate forțele politice uh, se vor putea implica în aceste alegeri, pentru că cei uh, care au fost uh, oprimați în regimul Ben Ali uh, trebuie să își recâștige poziția și alegerile să fie cu adevărat libere. Și încă ceva, domnule Fâle, ați spus că trebuie să se facă investiții, dar acolo sărăcia este răspândită, e, e vorba de oameni care nu au ce mânca și cum se pot uh, stimula investițiile într-o astfel de situație? Vă referiți la promovarea investițiilor private care să ducă apoi la uh, exploatarea forțelor de producție din această țară? Pentru că atunci uh, se, ajunge la, se va ajunge la o altă explozie, la alte conflicte sociale. Deci trebuie să vedem cum putem să abordăm situația în mod constructiv. Și încă un lucru, domnule Fâlă. Uh, Poate nu v-am auzit, dar n-ați vorbit despre ceva anume. Și în Egipt și în alte țări uh, lucrurile sunt uh, în transformare. Uh, asta nu înseamnă că ceva e greșit în politica Uniunii Europene față de această zonă? Mulțumesc, domnule Ciuntiț, și în final are cuvântul domnul comisar ca să răspundă la aceste întrebări. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I think, uh, um, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că la această ultimă întrebare, răspunsul ar fi necesitatea unei revizuiri a politicii europene de vecinătate. Este vorba aici despre un proces în care trebuie să fim întotdeauna pregătiți, dar în același timp trebuie să avem timp necesar să reflectăm la lecțiile învățate și, într-o anumită măsură, am anticipat acest lucru împreună cu Cathy Ashton. Am înțeles că este nevoie de o nouă abordare față de aceste țări. Mă întrebați ce s-a întâmplat acum un an. Ei bine, pot să vă spun că um, statele membre au ajuns la un acord și anume s-a decis Sau, statele membre, așadar, spuneam, au, au uh, luat decizia că trebuia să se treacă la un stadiu avansat. Și în uh, întâlnirile noastre cu reprezentanții organizațiilor societății civile, am uh, discutat despre amendamentele care trebuiau aduse codului penal și despre modul în care autoritățile cooperau sau nu cooperau cu societatea civilă. Și acest proces a început în septembrie anul trecut într-un mod destul de extraordinar. Am uh, cerut și eu, în mijlocul acelui proces, să am posibilitatea să intervin și să fac o mică declarație. Și așa am și făcut. Și acea declarație s-a referit la cele principii pe care le tot repetăm, și anume că un statut întărit înseamnă și un angajament întărit. Și am afirmat că probleme cum este articolul 61 bis și lipsa de sprijin față de societatea civilă nu sunt compatibile cu un statut avansat și că nu mai puteam accepta continuarea unei astfel de politici de către guvernul tunisian. Asta s-a întâmplat așadar anul trecut. Nu este vorba numai despre prezența unor înalți funcționari ai Serviciului de Acțiune Externă. Încă nu am cerut permisiunea lui Kathy Ashton pentru a face un anunț concret, însă trebuie să vă spun că un uh, că, este, că a fost numit un director, o persoană pe care o cunoașteți foarte bine, Yugmen Gherele. Această persoană va fi responsabilă în mod clar de aspectele de politică în această zonă. Domnul Mingarelli va avea un rol foarte important și va evalua situația de pe teren. Și va lucra cu reprezentanții celor trei comisii care au fost numite, inclusiv cea care este responsabilă de pregătirea alegilor și care va face propunerile necesare legate de diferitele modificări legislative dificile de făcut. Și ne-am angajat deja să trimitem un expert care să contribuie la procesul legislativ și după ce acesta se va întoarce, vom avea cu siguranță din nou ocazia să discutăm cu dumneavoastră uh, Și atunci vom putea vorbi mai concret. Să discutăm împreună cu subcomisia responsabilă și cu Parlamentul European în general despre această asistență. Și cu siguranță voi transmite mesajul legat de acel grup de lucru, acel task force despre care vorbeați, dar independent de asta, cred cu tărie și aceasta este o a doua ocazie în care discutăm despre Tunisia și cred că vor mai fi și alte ocazii în viitorul apropiat și sper ca această interacțiune strânsă între Serviciul European de Acțiune Externă, Comisie și Parlamentul European este una din... Și, și sper așadar că aceasta este una dintre precondițiile care trebuie cu adevărat uh, îndeplinită. Vă mulțumim, domnule comisar, și intervențiile colegilor au fost eficiente. Putem să considerăm că întâlnirea noastră, care astăzi a durat destul de mult, se încheie pe o notă pozitivă și noi apreciem toate eforturile dumneavoastră. Așa cum ați aflat, va exista o delegație ad hoc care va pleca după dezbaterile de la plenarea din 2 și 3 septembrie și să sperăm că v-am spus că am, am vrut să uh, ne-am gândit să trimitem și o misiune de observare a alegerilor uh, dacă aceste alegeri sunt într-adevăr programate după ce se va fi scurs această perioadă de 60 de zile și sperăm că vor fi alegeri democratice și era vorba, bineînțeles, de trimiterea unei delegații ad hoc uh, uh, în săptămâna 2-3 februarie. Următoarea reuniune este pe 9 februarie, dar vom avea numai o interpretare în limba engleză.